ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, remarci, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Spre informare, din motive tehnice, interpretarea nu este disponibilă în toate limbile oficiale și lipsesc slovena, daneza, bulgara, finlandeza, greca și slovacă.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 Astfel putem trece la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, mandatul pentru discuțiile trilaterale privind proiectul de buget 2011. Raportoare pentru aviz este doamna Mary McGuinness. Au fost uh, depuse 11 amendamente la acest proiect de aviz pentru proiectul de buget 2011. Și dacă doamna McGuinness dorește să ia cuvântul înainte votului, poate să o facă. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Am câteva comentarii. În primul rând, că nu mi-am adus cartela de vot. Am crezut că nu va fi necesar, dar dacă e necesar, oricum ne descurcăm noi. Există trei observații mm, importante. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor și secretariatului pentru că m-au ajutat, pentru că n-am avut mult timp la dispoziție și raportorul pentru bugetul 2011 în Comisia pentru Bugete a spus că nu uh, va fi de acord decât cu problemele legate de bugetul 2011. De aceea au fost depuse amendamente uh, de către membrii Agri, care cred că țin de raportul Lion și de aceea voi respinge aceste amendamente. În al doilea rând, la alineatul 4, vreau să uh, spun foarte clar intenția față de alineatul 4 de a reproșa Comisiei și Consiliului uh, că nu au asigurat fonduri suficiente pentru politicile agricole pentru o Uniune Europeană extinsă și vreau să mulțumesc domnului Sikheschi mai ales pentru cooperarea sa pentru un amendament oral, dar vă voi atrage atenția la momentul potrivit și în legătură cu proiectele pilot mai apoi, mulțumesc celor care au venit cu idei interesante, la Comisia pentru Bugete până vineri există o, o posibilitate, dacă colegii mai au idei în legătură cu proiectele pilot, se mai poate face până în vineri. Toate acestea vor fi supuse atenției Comisiei care va analiza și uh, va veni înaintea noastră, înainte pauza de, va, uh, de vară, uh, în legătură, să ne spună dacă aceste proiecte sunt acceptabile sau nu. Deci mulțumesc încă o dată colegilor și am încheiat. Merci, nous allons donc passer au vote. Mulțumesc și cu asta trecem la vot. Și începem cu alineatul 1 bis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, alineatul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 2 bis a fost retras. Paragraful 3 bis. Acum cine este pentru 3 bis? Cine împotrivă? Abțineri? Se ruște. Respins. Acum alineatul 4 cu amendamentul oral al raportoarei. Cine este pentru? Doriți să ne prezentați amendamentul oral, doamnă? Nu. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și văd aici un vot uh, separat, cerut de uh, grupul uh, socialiștilor și democraților. Prima parte, cine e pentru? Vot pe părți. Cine e împotrivă? abțineri, se adoptă. Acum partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul numărul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 6. Acum, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adop- se adoptă. Acum numărul 7. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 8. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum amendamentul numărul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum numărul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și 11. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Votul asupra proiectului de aviz amendat acum. Întregul proiect. Cine e pentru? La mașină, la mașină. pas. Je n'ai pas ma propre. C'est mon intérêt.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 Astăzi e doar un prim schimb de opinii pe acest subiect. E un raport din propria inițiativă și e una din, și una din prioritățile președinției spaniole, care îi uh, mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a accepta la dezbatere și urez bun venit domnului Casas, directorul pentru dezvoltarea durabilă și zonele rurale, uh, Ministerul Spaniol al Mediului și zonele rurale și uh, bun venit urez și doamnei Lopez Ischierdo, care este director adjunct pentru egalitate în domeniul modernizării. Înainte de a vă da cuvântul, domnule Casas, dau cuvântul doamnei Iegle, care a fost numită raportoare pentru acest raport și dânsa ne va face o introducere. Doamne Iegle, aveți cuvântul. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor doi reprezentanți ai președinției spaniole. Mă bucur că astăzi se află în mijlocul nostru și mulțumesc președinției spaniole că au făcut din rolul femeii în spațiul rural uh, un obiectiv principal în timpul președinției spaniole, ceea ce uh, a fost și motivul acestui raport de inițiativă despre care vorbim astăzi pentru prima dată. Dați-mi voie să menționez întâi câteva cifre pentru a vă putea oferi o imagine de ansamblu despre ceea ce înseamnă să fii femeie în uh, zona rurală agricultura este pentru femei uh, a șaptea sursă de venit pentru femeile din Europa. În 2007, peste 11 milioane de femei din cele 27 de state membre activau în uh, agricultură. 43% din uh, toate, uh, în toată forța de muncă uh, rurală neplătită o reprezentau femeile. Iar 26 dintre, la sută, pe de altă parte, erau femei care conduceau întreprinderi în zona rurală. Există uh, posibilitatea ca nivelul pregătirii agricole pentru femei să fie mai mic um, în anumite țări um, decât a bărbaților. Deci femeile nu au o pregătire de specialitate, dar uh, prin alianță, prin căsătorie, ele ajung să lucreze și uh, într-o întreprindere agricolă și ar trebui să ținem seama de acest fapt. O parte a raportului meu se va referi asupra faptului că noi, din punct de vedere politic, ne concentrăm îndeopște asupra zonelor urbane, iar uh, zona rurală face parte într-un fel din pilonul 2, dar trebuie să ne punem întrebarea cum vom opera cu acest domeniu pe viitor pledoaria mea este să ne concentrăm și pe zona rurală și, în mod special, asupra activității femeilor în agricultură. Pe țărance, în primul rând, pe femeile fermieri și pe de altă parte să ținem seama și de celelalte femei care trăiesc în uh, zona rurală, pentru că femeile, în general, își asumă un rol important în viața rurală. Este vorba despre educația femeilor, pregătirea profesională a femeilor, inclusiv în alte domenii în afara sferei agrare, pentru că avem femei care trăiesc la țară, dar au și o altă pregătire și o altă activitate decât cea din agricultură. Trebuie din acest punct de vedere să avem în vedere o întreagă paletă Uh, este vorba despre cerințe de infrastructură, pe de altă parte este vorba și de o asigurare socială pentru aceste femei care lucrează în zona rurală și este vorba de asemenea despre un acces îmbunătățit inclusiv la sferele de decizie pentru că femeile trebuie să aibă o contribuție mai însemnată. Tocmai în aceste zile a fost publicat un studiu al Eurostat despre numărul mic de femei care fac parte din organismele de conducere în întreprinderile agricole, în întreprinderile de prelucrare a uh, materiei prime, a alimentelor, în industria alimentară. Trebuie să ne gândim, deci, cum tratăm uh, rolul femeii din toate aceste puncte de vedere ajutându-le, facilitându-le accesul inclusiv la funcții de conducere. Astăzi avem o primă discuție. În toamnă vom organiza un workshop pe această temă în Comisia Agri. Am uh, planificat și care să fie termenul pentru predarea acestui raport la începutul uh, lui octombrie. La sfârșitul lunii octombrie vom prezenta proiectul de raport. La începutul lunii noiembrie uh, va fi perioada de uh, înaintarea amendamentelor pentru ca în decembrie raportul să poată fi adoptat. Vă invit călduros să participați la această discuție să ne concentrăm și pe consolidarea activității în zona rurală, inclusiv să ținem seama de necesitățile de finanțare în uh, sate, iar în cadrul dezbaterii uh, financiare și pe marginea bugetului trebuie să ținem seama de aceasta. Mă bucur că voi avea ocazia să mă consult cu dumneavoastră, aștept sugestiile dumneavoastră și uh, adresez o rugăminte călduroasă președinției spaniole să se concentreze și Consiliul pe acest subiect, să fie tematizat acest subiect, să se urmărească modul în care uh, va fi tratat. Și invit comisia să ne facă o propunere de raport pe această temă pentru a putea să uh, tratăm mai intens toate aceste uh, aspecte, inclusiv în cadrul dezbaterii pe buget până în anul 2013, pentru a avea posibilitatea să devenim active, așa cum ne dorim. Mă bucură ideea colaborării cu dumneavoastră. Merci je donne la parole. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Casas în numele președinției spaniole. Vă rog, domnule Casas. Buenas tardes, Bună ziua, mulțumesc. Pentru președinția spaniolă este o bucurie faptul că Parlamentul a ales să începe această discuție și ne bucurăm că ne-ați invitat să participăm la ea. Pe durata președinției noastre am făcut un efort pentru a evidenția uh, o oportunitate și o problemă în aceeași timp și anume situația femeilor în agricultură și importanța lor pentru lumea rurală. 57% din populație locuiește în zonele rurale. Asta este o majoritate în continuare. Și uh, nu știu dacă lucrurile vor rămâne așa. Sper să rămână așa, fiindcă uh, avem nevoie de aceste produse. Prin urmare, până acum, istoria noastră a fost creată de oameni care trăiesc în zonele rurale și o istorie pe care n-ar trebui să o pierdem. Însă, zonele rurale se schimbă și totuși agricultura rămâne o parte esențială a ocupațiilor persoanelor din zonele rurale, ceea ce înseamnă că pentru a continua acest lucru, trebuie să ne adaptăm la noile schimbări regionale. Prezența femeilor este o valoare esențială pentru zonele rurale și considerăm că stabilitatea socială va juca un rol esențial și probabil ar putea opri degradarea zonelor rurale. În acest sens, deci trebuie să avem o abordare pozitivă și activă zonele rurale îmbătrânesc, populația din aceste zone înaintează în vârstă și când uh, femeile vor pleca, fiindcă pleacă dacă nu există oportunități pentru ele, atunci ne vom confrunta cu părăsirea acestor teritorii. Și cred că cifrele arată acest lucru. Rata Uh, angajării femeilor este mai scăzută decât a bărbaților, uh, diferența între salarii continuă să rămână mare și deranjantă, este mult mai mare decât în zonele urbane și este sub media din zona urbană. Salarul femeilor este cam o pătrime din salarul din zonele urbane. Prin urmare, în ciuda tuturor eforturilor, nu am reușit să asigurăm o unitate structurală și femeile, până la urmă, sunt cele care sprijină, care stau la baza structurilor uh, regionale. Spunem că aceste structuri regionale sunt esențiale pentru Europa și totuși iată cu ce situație ne confruntăm. Până în 2014 vom pierde aceste capacități și locuri de muncă și ca să contracarăm acest lucru trebuie să identificăm noi oportunități. Dacă nu vom face acest lucru, pentru noi va fi foarte dificil să menținem lucrurile așa cum le dorim. Deci, există aceste probleme, dorim să identificăm noi factori de stabilitate. Acestea fiind spuse, o parte dintre articole din tratat abordează posibilitatea unor acțiuni pozitive, în special în vederea sprijinirii femeilor din zonele rurale și 32 și 31 din tratat, precum și 1414, toate aceste dispoziții spun foarte clar că Europa trebuie să înțeleagă aceste lucruri și să acționeze în mod uh, specific pentru a sprijini acele zone specifice care au nevoie de ajutor. În Carta Drepturilor Fundamentale egalitatea este recunoscută și uh, se prevede posibilitatea unor acțiuni pozitive dacă este nevoie pentru a asigura uh, egalitatea, pornindu-se de la o situație de inegalitate. Și deocamdată ne confruntăm cu astfel de situație. În uh, capitolul 6 din Tratatul de la Lisabona se menționează în mod specific acest lucru, adică se menționează cartea, Carta fundamenta- Drepturilor Fundamentale și Drepturile și Libertățile Fundamentale, și având în vedere toate aceste lucruri, președinția spaniolă a încercat să promoveze și să ajute situația femeilor din zonele rurale și să creeze un nou cadru juridic care să ne permită să concepem o serie de acțiuni pozitive care să îmbunătățească situația. Și propunerea noastră în acest sens a fost ca într-o primă etapă să inițiem o discuție, să promovăm un dialog între statele membre axat pe rolul jucat pe femei în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Și vrem să subliniem un lucru. Există o inegalitate de gen și trebuie să începem să alocăm niște măsuri concrete, pozitive pentru a sprijini femeile. Președinția spaniolă a deschis un forum tehnic în Catarez pe 29 aprilie, unde mica, un seminar tehnic unde am avut directorul pentru dezvoltarea rurală și concluziile forumului și seminarului respectiv, care au promovat niște discuții foarte tehnice, a fost necesitatea unor orientări politice. Am avut o discuție și pe 17 mai pentru a vedea unde trebuie să mergem, cum trebuie să procedăm mai departe. Dorim să se asigure egalitatea de gen și, de asemenea, dorim să se sublinieze importanța zonelor rurale și, din această perspectivă, importanța femeilor în zonele rurale. Statele membre uh, sunt toate de acord cu acest lucru, fiindcă recunosc importanța femeilor și importanța asigurării egalității de gen. Am vorbit foarte mult despre PAC, au fost uh, menționate multe astfel de acțiuni în pilonul 2, fără însă a exclude activitățile din uh, pilonul 1. Însă, în esență, este vorba despre diversificarea economică, responsabilizarea și crearea unei rețele de antreprenoriat în Europa. Acestea ar fi principalele capitole de acțiune. Și pot să vă spun că multe dintre delegații au fost pentru includerea egalității de gen și mai ales pentru plasarea accentului pe îmbunătățirea situației femeilor în zonele rurale atunci când am vorbit despre structurarea PAC până în 2014. Evident, aici avem de-a face și cu o politică orizontală în cadrul PAC, printre altele. Și femeile joacă un rol foarte important în politicile regionale. După cum am spus, deci este vorba despre o acțiune orizontală și ne-am gândit ca această discuție să se deruleze sub umbrela generală a PAC. Cred că am înregistrat progrese importante și cred că am creat un cadru în care putem continua discutarea acestei, acestui subiect. Concluzia la care am ajuns este una relativ simplă. Dorința noastră este să se Uh, înființeze un cadru juridic stabil care să ne permită implementarea de măsuri ce asigură egalitatea și uh, promovarea aspectului de gen în legislația comunitară, astfel încât atunci când va fi nevoie să putem lua măsuri specifice proactive pentru femeile din zonele rurale ne-am confruntat cu o problemă de la început, și anume lipsa de informații și date suficiente. Deci există acest uh, neajuns de informații, care reprezintă o barieră și în ceea ce privește datele existente, ele nu pot fi defalcate uh, pe informații referitoare la bărbați și femei. Avem doar date consolidate și asta creează probleme la nivelul comparării informațiilor și trebuie să încercăm să promovăm în Europa și în alte părți ale lumii încheierea, întocmirea unei baze de date adecvate pentru aceste politici. Trebuie să înțelegem că bărbații și femeile trebuie să acționeze pe picior de egalitate și rolul femeilor trebuie să fie unul mai proeminent. Rolul femeilor deja în zonele rurale este unul foarte important, dar uh, rămâne oarecum în umbră și așa ceva nu mai poate fi tolerat. Mai avem și o problemă de gen, pot să-i spun așa, dar este și o problemă regională în același timp, care constituie esența situației din zonele rurale. Și anume, deocamdată nu există sprijin din partea zonelor rurale, a asociațiilor și trebuie să uh, găsim o modalitate de a obține sprijin la nivel regional. Credem că o idee bună ar fi să începem o discuție constructivă cât mai repede. Am asigurat președinția Uniunii Europene și în continuare vom acționa ca stat membru și vom continua să promovăm această idee care a luat avânt Zonele rurale au un rol foarte important în Spania și noi știm că viitorul zonelor rurale depinde de uh, păstrarea femeilor acolo. Mulțumesc președinție și acum deschid discuția. Dau cuvântul doamnei Harkin. Mai zic eu? Mulțumesc. Aș vrea să mă refer și eu la faptul că atât de multe femei lucrează în zona rurală și nu activează doar în domeniul agricol. Cred că pot fi de acord cu raportoarea, ea vorbește despre necesitatea de pregătire, de formare profesională a femeilor, dar ea vorbea și despre o pregătire în domeniul IT, în farmacologie, în alte domenii. Este nevoie însă și să ne luptăm pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru că uh, noi, de obicei, când ne concentrăm pe crearea de noi locuri de muncă, ne raportăm la zona urbană. Ori, în strategia noastră 2020, există dezideratul de creare a unor locuri de muncă în zona rurală. Avem uh, destule puține statistici despre uh, rolul femeii în agricultură, eu uh, cred că demersurile noastre ar trebui să se bazeze pe informații solide. Iar în ce privește prezența femeilor în organismele de decizie, în implementarea politicilor de dezvoltare rurală, uh, de asemenea, este important să acționăm. În Irlanda uh, se deplângea faptul că există puține femei în politică. Dar eu cred că, în primul rând, trebuie să uh, conferim, să capacităm femeile să-și asume uh, roluri uh, manageriale în activitatea economică, în activitatea rurală, de asemenea. Și aștept cu interes oferta din partea raportoarei în momentul în care se conturează textul. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte sunt de acord și accept ideea că uh, femeile au o contribuție esențială în societatea rurală și că au avut o asta tradițional de multe decenii. A fost interesant să ascultăm uh, intervenția reprezentantului uh, Consiliului în legătură cu acest uh, rol. Pentru că, uh, indiferent care este preocuparea prioritară în agricultură în următoarele decenii este esențial ca femeile să își asume un rol pozitiv. femeile și acum spuneam că exercită un rol important în dezvoltarea societății rurale și chiar am putea spune că ele sunt mai eficiente adesea decât bărbații în acest domeniu. Deci, din punctul meu de vedere, și eu mă bucur că voi avea ocazia să colaborez cu raportoarea și cred că elaborarea acestui text devine foarte importantă. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Eu Apreciez de asemenea intervenția președinției spaniole și faptul că se concentrează pe această prioritate, Vreau să spun că uh, sunt uh, foarte bucuroasă că uh, raportor va fi colega noastră, ceea ce garantează că va desfășura o activitate de înaltă calitate. Vreau să spun că sunt foarte bucuros că vom avea o audiere, că ea este prevăzută și aș dori să fac o sugestie ca în cadrul acelei audieri să ne concentrăm înainte de toate asupra unor mărturii uh, referitoare la realitatea din uh, societățile rurale. De pildă, în Portugalia există uh, zona de coastă care este industrializată, dar există și mici ferme iar femeile contribuie la suplimentarea veniturilor familiei prin activitatea pe care o desfășoară în agricultură. Iar uh, din păcate, uh, nu constituie decât o forță de muncă fără să aibă un statut oficial care să le recunoască această activitate. Deci munca lor este foarte grea, nu uh, primesc nici uh, vreun ajutor, vreo subvenție din partea statului, uh, nu beneficiază de recunoașterea și aprecierea muncii pe care o desfășoară. Deci va trebui să ne întâlnim cu asemenea oameni care să ne prezinte lucrurile așa cum se derulează ele în zona rurală și să ne ajute să înțelegem rolul important pe care femeile le, uh, îl joacă în activitatea din uh, ferme, din întreprinderile agricole. Pentru că uh, venitul lor este foarte mic, deși aportul este substanțial. Trebuie să Uh, vedem și care uh, este impactul crizei și să ne ajute să rezolvăm sau să contracarăm impactul crizei și să rezolvăm aspecte legate de criza socială. Domnul uh, Lene, mulțumesc președinției spaniole pentru că a sugerat această temă, se concentrează pe ei. În Carta Drepturilor Omului. Din punct de vedere formal, lucrurile sunt uh, bine reglementate, dar în practică este foarte uh, greu să aperi rolul femeii, mai ales în zona rurală. Din păcate, femeile care uh, au beneficiat de o calificare profesională um, mai înaltă părăsesc adesea zona rurală noi ar trebui ca și femeilor tinere care trăiesc la țară să le creăm o șansă de realizare, o șansă echitabilă. S-a spus și aici că o mare parte din activitatea pe care femeile o desfășoară în agricultură nu este plătită, nu beneficiază de asigurări ele au o contribuție esențială eh, la aceste venituri suplimentare pe care familiile le au, dar eh, fără să li se recunoască eh, această activitate. Deci, rolul femeii în agricultură este sub evaluat. Eu cred că 95% din cei care conduc întreprinderile agricole sunt bărbați deși uh, cei care prestează propriu-zis munca uh, sunt mai degrabă femei, deci cele care lucrează în agricultură. Dar um, important este ca femeile să facă parte și din uh, toate forurile de conducere, cu putere de decizie în domeniul agriculturii. Noi ne-am dorit mai multe femei care să se implice uh, inclusiv în discuția privind politica agrară. Ca tare, eu mi-aș dori uh, ca în dezvoltarea noii politici agrare, comisarul de specialitate să țină seama și de necesitatea consultării cu femeile. Important este sigur ca forța de muncă feminină de la țară să fie calificată, să conferim în felul acesta și șansa independenței pentru tinerele femei, să le sprijinim în acest sens. Cu siguranță ă, vom sprijini raportoarea în elaborarea acestui material și sperăm ca după aceea măsurile pe care le propunem să fie și implementate. Mulțumesc! cuvântul ähm, domnule președinte. Am vrut să spun că sunt foarte bucuroasă că vom avea acum un raport despre rolul femeii în zona rurală. Doamna Iegle eh, va face acest lucru foarte bine, nici nu trebuie să reinventeze roata, pentru că există o serie întreagă de rapoarte care au fost elaborate în ultimii 20 de ani eh, despre acest subiect. Mă gândesc la raportul doamnei Capelov, al doamnei Clas, deci, ă, cu siguranță ne putem baza și pe ceea ce au elaborat ele, dar trebuie să vedem lucrurile și pe fundalul tratatului de la Lisabona, care ă, oferă posibilități noi din punct de vedere legal în ce privește aportul nostru. Până acum am auzit doar generalități. Trebuie să știm uh, ce modificări și măsuri pozitive putem întreprinde ca să nu rămână doar vorbe goale. Noi facem parte și din Comisia pentru Femei, noi știm cât de mult se vorbește despre egalitatea de gen, despre crearea de șanse echitabile pentru femei, dar trebuie să vedem unde putem schimba lucrurile într-adevăr în bine. Colegul din Germania a spus că ar fi foarte important să ne gândim despre uh, garanțiile uh, sociale uh, pe care le putem conferi femeilor din zona rurală. Da, eu nu știu unde a fost el în ultimul an, pentru că în ședința din mai, marți, în a doua lectură, s-a votat pe marginea raportului meu referitor la o directivă care să trateze egalitatea de gen pentru, și uh, pentru uh, femeile independente din uh, diferitele țări și acolo se spune cât se poate de clar că în toate țările ar trebui să se ofere uh, garanții de existență, garanții sociale pentru partenerul sau partenera care contribuie la activitatea soțului sau soției. Noi am votat uh, pe marginea acestui raport, deci s-a uh, căzut de acord uh, cu președinția spaniolă pe care doresc să o laud încă o dată pentru că a desfășurat o activitate extraordinară în acest domeniu asupra noii directive și raportul a trecut în cea de-a doua lectură fără ca să mai intrăm în etapa de conciliere. Iar acum, în toate cele 27 de țări, urmează să se uh, aplice această hotărâre, pentru ca o persoană uh, să poată să beneficieze de o asigurare uh, fie că își ajută partenerul în activitatea din zona rurală sau într-o într-un alt tip de activitate undeva la oraș. Că este vorba de activitate comercială, noi trebuie să creăm șansa că se ofere așa ceva. Noi am fi dorit să uh, acționăm și mai repede și să devină obligatorie o asemenea asigurare socială, dar deocamdată se va oferi șansa acestei asigurări. Pentru că noi am mai avut uh, o directivă din 1986, dar care nu a creat bazele juridice necesare pentru ca acest deziderat să devină o realitate. Eu cred că în momentul în care uh, va fi parafată pe 2 iulie, această directivă va putea să intre în vigoare și este vorba inclusiv de protejarea mamelor în familie mai există și raportul Estrela uh, privind protecția mamelor, iar ceea ce ar mai fi foarte important ar fi să verificăm cum vor proceda diversele state membre în care această ofertă încă nu exista în aplicarea acestei directive. Spun încă o dată, nu am inventat roata, dar am făcut niște progrese cât se poate de concrete în acest domeniu. Bineînțeles că ă, femeile din zona rurală nu ă, vor putea avea un viitor garantat dacă agricultura în general nu va fi promovată și nu va avea un viitor ă, garantat. Deci noi avem nevoie de o politică agrară comună care chiar să-și merite această denumire, pentru că altfel indiferent cât de frumos ar suna rapoartele noastre și vom face o întreagă listă de uh, cumpărături cu tot ceea ce sunt visele și aspirațiile noastre nu vom putea progresa dacă nu creăm agriculturii șanse de supraviețuire. Eu cred că aceasta ar fi uh, premiza pentru progresele pe care trebuie să le registrăm. Sigur că sunt dispusă să colaborez, dar există o problemă. Nu știu dacă această problemă există doar în țara mea, am auzit că ea există și în alte țări. Tinerii fermieri nu mai găsesc soții, nu mai găsesc partenere. Cel puțin la noi, în țară, asta este o problemă extraordinară. Femeile nu vor să devină țărance, nu vor să lucreze la ferme. La noi, în Luxemburg, ă, fermierii ar dori să se căsătorească cu învățătoarele, dar există mai mulți țărani decât învățătoare într-un sat. Așa că am auzit deja că țăranii se orientează ă, spre oferta de tinere femei din Africa de Nord sau din țările ă, răsăritene și, din păcate, după asemenea căsnicii au apărut și probleme imense. Deci, noi n-ar trebui să ne îngrijim numai de soarta femeilor de la țară, ci și de soarta bărbaților de la țară. Mersi, madame, la parole. Mulțumesc. Și acum domnul Jose Bové are cuvântul, domnul vicepreședinte Jose Bové. Da, doar Uh, o scurtă intervenție ca să vă spun că eu cred că, doamnă Egle, cred că acest raport este important, dar poate că un element n-a fost abordat, element care cred eu că e important în actuala situație socială din Europa uh, și mă refer la situația femeilor în țări, din țări cum ar fi Polonia, România și altele, care sunt din zone rurale și care sunt constrânse să își părăsească uh, domiciliul pentru a merge adesea să muncească în condiții dificile și adesea inacceptabile. Mă gândesc mai ales în, uh, în marile, mă rog, uh, plantații de căpșuni din Andaluzia, de exemplu. Acum trei săptămâni o misiune a Parlamentului European din care făceau parte diversi membri, atât din România, cât și din al, de alte naționalități, s-a deplasat la fața locului în Spania ca să vadă în ce condiții trăiesc acești oameni, condiții sociale, condiții de trai și am constatat faptul că, într-adevăr, există probleme legate de demnitatea acestor femei, probleme legate de contractul de muncă. Niciodată nu este uh, scris în română contractul de muncă. Uh, sau sunt femei care deja sunt gravide în momentul în care pleacă la muncă și uh, pentru ele sunt condiții foarte dificile pentru uh, naștere, pentru îngrijirea copiilor deci, e o mare problemă legată de transferul acesta populațiilor rurale și mai ales femeile sunt cele care cad victime în aceste situații. Și cred că ar fi important să uh, ținem seama, să conștientizăm această dimensiune a femei în zone rurale, de exploatarea femeilor din zonele rurale prin aceste plecări la muncă. Și aici cred că ar trebui să avem reguli foarte clare ca să permitem uh, femeilor să rămână în țara lor dacă pot avea un loc de muncă și dacă se fac astfel de plecări la muncă, regulile să fie clare, transparente și să se respecte demnitatea umană. Mersi, José. Mulțumesc, José. Merci. Michel Danton, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După diversele mărturii pe care le-am auzit aici, cred că pot să spun că e clar că problema pe care încercăm să o rezolvăm ne duce mai întâi uh, să, să ne face să ne întrebăm dacă politica agricolă comună reprezintă o reușită sau nu. Dacă această politică a reușit, ar fi reușit peste tot, nu am avea slăbiciuni. Uh, dar uh, cei care sunt cei mai slabi uh, devin din ce în ce mai slabi acum. E adevărat și pentru femei, dar și pentru lumea rurală în ansamblu său. Deci situația economică depinde în multe teritorii de reușita sau nereușita activității agricole. Să menții femeile în această zonă înseamnă să oferi și o rețea de servicii care să corespundă aspirațiilor legitime ale unei femei în 2010 Trebuie să știm că femeile care trăiesc din agricultură sau care doresc să sunt, fie active în acest domeniu, doresc și ele condiții de trai similare cu cele care există în restul societății. Și când spun că sunt femei care uh, uh, aspiră să uh, lucreze în zona agricolă, în Franța avem o rețea de învățământ agricol care astăzi are, în care astăzi sunt implicate sunt cam același număr de fete ca și de băieți. Adică ele fac o alegere, uh, dar apoi această alegere este contrazisă de realitățile de la fața locului, realități economice, sociale. Deci trebuie să facem o legătură cu dezbaterea de mâine dimineață, referitoare și la anii care vin, adică ce pact ne dorim noi pentru 2013-2020 în legătură cu rezultatele proaste ale politicii agricole comune actuale. Merci, je donne la Mulțumesc.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 got the translation, Chairman, New English. Apparemment, il y a un problème tehnic. E o problemă cu, cu interpretarea, cu microfonul. Au existat dificultăți tehnice în preluarea interpretării. Remen, vagy beszéljek esetleg angolul, hogyha nem oldható meg a magyar nyelvről történő fordítás. All right, so it seems uh, It seems me... Da, voi vorbi în engleză. Se pare, domnule președinte, că sunt probleme tehnice și nu pot să vorbesc uh, limba maghiară. Asta se întâmplă cu, și cu maghiarii din Slovacia în zilele acestea, deci iată, mă simt solidară cu ei și voi vorbi engleză. A, în contextul acestei dezbateri cu femeile din zonele rurale, vreau să spun în primul rând că dificultățile generale cu zonele rurale se referă, cel puțin în țara mea, în Ungaria, în ultimii 8 ani, se referă la distrugere. Practic este, există, se registrează o distrugere sistematică a satului ca atare. De exemplu, transportul public, serviciile de sănătate, sistemul de învățământ, se închid școlile, spitalele și trebuie să recunoaștem că femeile au un rol tradițional în familie și în gospodărie și acest fenomen, din această cauză, are un efect mai ales asupra femeilor, pentru că ele sunt cele care duc copilul la școală, care se ocupă de gospodărie până la urmă sau care se deplasează în orașul vecin, au nevoie de transport public. Ele, femeile, sunt cele care duc copilul la, la controlul medical și așa mai departe. Asta în primul rând. Că, deci dacă satul uh, are probleme, atunci femeile au probleme încă și mai grave. Pentru că ele joacă un rol tradițional în societatea țărănească. Apoi, a doua problemă. Uh, la care s-a referit parțial uh, un antevorbitor. Situația femeilor care lucrează în agricultură, mai ales în, în exploatații familiale. Există o, o tradiție socială care le face să fie percepute ca femeile, nevestele care își ajută soții în gospodărie. Ele nu sunt considerate ca fiind mm, lucrători în adevăratul sens al cuvântului, independenți. Și uh, un vorbitor se îngrijora aici uh, de uh, femeile care nu doresc să se căsătorească cu fermierii, că nu vor să fie soții de fermieri. Dar uh, există femei moderne care doresc să fie fermieri, independent, să fie independente sau să fie proprietare de ferme care să se bucure de securitate socială, dreptul la pensii, de credite, că și asta e o mare problemă. Că femeile, nevestele care își ajută soții nu pot avea acces la credite. Și a treia observație și și un sfat practic la adresa raportorului sau a Consiliului, nu este foarte cunoscut faptul că există o convenție foarte importantă a ONU una din uh, cele șase principale convenții a drepturilor omului de la ONU e vorba de Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și conform acestei convenții, fiecare stat uh, care e parte la această convenție, la, odată la patru ani trebuie să facă un raport în legătură cu situația femeilor din țara respectivă și articolul numărul 16 al acestei convenții se referă la drepturile femeilor din zonele, zonele rurale. Deci, odată la patru ani, fiecare stat care a semnat această convenție și fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să ofere un raport detaliat în legătură cu situația femeilor din zonele rurale și uh, experții de la ONU le oferă sfaturi și recomandări în legătură cu îmbunătățirea situației femeilor din zonele rurale. Deci dacă intrați pe site-ul Națiunilor Unite și vedeți SIDO, se numește această convenție, puteți vedea care e situația femeilor din zonele rurale, din Germania, Austria, Marea Britanie, așa mai departe. Și uh, uh, opiniile unui grup de experți ONU în legătură cu situația lor. Mulțumesc! Și acum uh, întrerupem reuniunea pentru câteva secunde pentru ca să permitem tehnicienilor să rezolve problema tehnică cu interpretarea. Voilà, c'est déjà fait.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 Po Mulțumesc. Situația depinde deci de condițiile sociale, economice din sectorul agricol din fiecare țară și depinde până la urmă de politica agricolă. Știm că activitatea din sectorul agricol este una foarte dură. Munca în agricultură este foarte grea mai ales în zonele în care s-au făcut cele mai puține progrese. Pentru că atunci când se fac progrese, când uh, există accesul la noile tehnologii, astea ușurează munca, mai ales pentru femei, pentru doamne. Așadar s-au obținut mari progrese până acum în unele zone, pentru că generația de azi uh, nu mai trebuie să lucreze atât de greu cum lucra mama mea, de exemplu, dar știm totuși că mm, condițiile de muncă, de siguranță, condițiile sociale, formarea, diversele servicii, toate acestea sunt elemente care câteodată sunt în suferințe și în suferință și alteori care lipsesc. Și când avem situația asta de criză, sigur că asta afectează și familiile, fie că ele trăiesc la țară sau la oraș. Așadar, e e dificil de, de, de, de ajutat aceste familii în care știm că greul cade pe umerii femeilor, știm că nivelul, uh, de, nivelul șomajului este destul de ridicat, știm că veniturile gospodărilor agricole sunt, uh, nu sunt atât de importante față de uh, familiile care nu sunt active în sectorul agricol și cred că asta este o temă importantă și inclusiv înainte, înainte ca noi să discutăm uh, viitorul uh, politicii agricole comune, e bine să ne gândim și la asta, pentru că ăsta este până la urmă un examen al propriilor noastre conștiințe și se mai pune apoi și problema sărăciei. 42,5 milioane de persoane, 10% din populație trăiește sub pragul uh, sărăciei și alți, alte 40 de milioane de cetățeni se află pe pragul sărăciei. Deci aproape 8, mai mult de, de fapt mai mult de 80 de milioane de cetățeni sunt afectați de sărăcie. Poate că la Bruxelles problema asta nu e vizibilă. Dar noi, care ne deplasăm uh, în zonele rurale din, din diverse regiuni, putem vedea că problema sărăciei este una reală. Uh, și se mai pune și problema familiei. Când vorbim de femei, vorbim și de rolul acestora în cadrul familiei. Situația, sigur, e în schimbare, însă în încheierea uh, intervenției mele v-aș uh, spune o zicală Uh, poloneză, conform căreia o femeie sprijină trei pereți ai casei, femeia sprijină trei pereți ai casei și bărbatul numai unul. Iată care e rolul femeii. Familia depinde de femeie. Și de aceea situația din zonele rurale pentru femei e mult mai grea decât uh, pentru bărbați. Mulțumesc. Merci la parole maintenant à monsieur Agnew. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Agnew. Uh, we had... Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul a fost ridicat de ministrul spaniol al agriculturii acum câteva luni și Regatul Unit a intervenit foarte repede. În fiecare an Uh, fermierii britanici primesc un formular de recensământ. Eu sunt un fermier și trebuie să introducem acolo întinderea recoltelor, septerul și așa mai departe. Și acum avem o secțiune referitoare și la genul persoanelor implicate în activitățile rurale. Uh, dacă nu puteți culege suficiente informații de acolo, nu știu de unde ați putea să le culegeți. Hai să vedem care e rolul soției fermierilor. Eu am o astfel de soție și știu și alți fermieri care au soții și au o poziție destul de privilegiată, fiindcă multe devin uh, un partener financiar în afacerea agricolă respectivă, adică își primesc partea din orice creștere a bugetului, dar la nivel practic înseamnă că este acea ocupație în care poți să ai și familie și o viață profesională în același timp. Deci nu trebuie să alegi între viața profesională și familie. Ca soție de fermier poți să ai și viață personală și profesională și multe femei apreciază acest lucru. Apoi, instruire în toate domeniile este de, deschisă pentru femei de mulți ani. Am fost ultimul dintre um, cei care au participat la Colegiul pentru Agricultură în generație doar de băieți și de atunci lucrurile s-au schimbat. Există foarte multe femei veterinare, de exemplu, în Britania sau agronomi. Există multe femei care gestionează șepteluri și există multe femei manageri de birou care influențează situația. N-am întâlnit niciodată o femeie tânără care să-mi spună că vrea cu disperare să conducă un tractor sau vrea să urce într-o combină, să îi ungă părțile N-am auzit nicio femeie care s-a plâns că nu are dreptul să schimbe uh, anvelopele la tractor. E ceva dificil. Au dreptul să facă asta, dar n-am auzit-o pe niciuna să dorească să facă. Mă întreb unde duc aceste discuții. Din perspectiva discuției mele, am o femeie care conduce una dintre unitățile avicole, uh, Uh, care se va muta în curând din regiune și atunci am înlocuit-o cu un bărbat, întâmplător. Dacă vom avea legislația de care vorbim, va trebui să las locul respectiv de muncă deschis pentru o femeie doar fiindcă postul a, fost ocupat anterior de o femeie? Toate aceste lucruri s-au întâmplat în Marea Britanie fără cote speciale. A fost evoluția firească a lucrurilor și cred că așa ar trebui să rămână și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum doamna McGuinness. Thank you, Chair, and thank the rapporteur and the... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule raportor și președinției spaniole. Nu mă pot abține de la un răspuns. Eu n-am auzit niciodată un tânăr, un bărbat tânăr sau bătrân, care să spună că sunt dornici să curețe un frigider sau să se oferă să schimbă scutece sau să spele pe jos Înțeleg ce vreți să spuneți, fără îndoială, dar problema este că uh, locurile de muncă sau meseriile care sunt uh, mai dificile nu sunt bine plătite. Dacă ar fi bine plătite, bărbații s-ar repezi. Sunt de acord că avem mai multe femei veterinari și noi avem mai multe în Irlanda și există consecințe ale acelei alegeri pentru fermieri, fiindcă femeile fac aceste alegeri datorită familiei, cum a spus și colegiul, colegul meu. E important să discutăm aceste lucruri aici, dar nu au fost abordate o serie de probleme esențiale, de exemplu proprietatea pământurilor. De regulă e vorba de bărbați. E o problemă? Ne preocupă acest lucru? La fel, dacă am analiza uh, plățile unice pe fermă, care este defalcarea pe gen? Eu aș spune că e ca și în cazul proprietății terenurilor. Ar trebui să vorbim și aici. Și apoi, mai există un aspect care trebuie discutat. Femeile uh, sunt invizibile la nivelul fermelor, fiindcă multe dintre ele lucrează în afara fermelor <coughs> pentru a sprijini agricultura și activitatea lor nu a fost cuantificată niciodată. Și bărbații lucrează în afara fermelor pentru a sprijini viața fermei, dar există un număr mare de femei care derulează aceste activități și care stau la baza vieții rurale datorită veniturilor rol. Și cred că trebuie să includ vedem și acest lucru în raportul despre care vorbim problema formării, instruirii. Cred că aceasta este deschisă pentru toți. Nu cred că trebuie să ne axăm prea mult pe acest subiect. S-a vorbit aici despre faptul că e nevoie de mai multe, mai multe persoane în um, agricultură. Oameni, femeile sunt foarte importante pentru încurajarea creșterii populației care lucrează în agricultură. Antevorbitorii mei au subliniat aspectele cheie. Dacă nu avem o politică agricolă care să ofere venituri bune uh, uh, familiilor de formieri, uh, femeile vor vota alegând să se îndepărteze de agricultură și nu vom mai avea o populație adecvată în zonele rurale. Avem nevoie de informații mai bune, fiindcă din discuții a reieșit că experiențele variază de la un stat la altul și tot ce facem cu acest raport trebuie să ne asigurăm că reflectă aceste diferențe și de ce nu să învățăm din bunele practici din unele state membre. Suntem cu toții de acord că trebuie ca în zonele rurale să existe și bărbați și femei. Noi discutăm acum despre politica agricolă comună și dacă veniturile sunt prea scăzute și femeile și bărbații vor pleca. Poate femeile vor hotărâi acest lucru mai repede decât bărbații, dar atât. Mulțumesc! Doamna Eras Garcia are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul e că aș vrea să, îi, să o încurajez pe doamna Egel în activitatea sa E o activitate pe care l-au derulat-o de mult timp, a făcut, cunoaște foarte bine rolul femeilor în zonele rurale, cunoaște uh, zonele rurale în general. Și cred că cel mai important lucru de menționat aici este că femeile și bărbații sunt egali. Prin urmare, Trebuie să recunoaștem cel puțin acest lucru. Trebuie de asemenea să recunoaștem și diferențele între statele membre și să avem în vedere și o posibilă armonizare. Dar trebuie să luăm în considerare și faptul că uneori vorbim despre o legislație care în mare parte este hotărâtă la nivel național. Nu putem obliga statele membre să renunțe la drepturile lor, nici chiar la nivelul Parlamentului European nu putem face asta. Apoi trebuie să înțelegem că în zonele rurale activitățile sunt variate. Există o femei care sunt uh, soții de agricultori care au ferme mari, uh, altele care sunt căsătorite cu lucrători din domeniul industrial și așa mai departe. Și fiecare se confruntă cu propriile lor probleme. Trebuie de asemenea să înțelegem că femeile care trăiesc în zonele rurale lucrează mai mult în afara fermelor în comparație cu femeile din zonele urbane. De exemplu, în Spania, până de curând, femeile coproprietarea unei ferme nu se regăseau în registre, fiindcă capul familiei, conform tradiției, era cel care era înscris în registre. Prin urmare, bărbații apăreau ca uh, șefii fermelor și femeile nu aveau niciun drept la protecție socială. Apoi, în ceea ce privește informarea și formarea, acestea sunt mai scăzute în zonele rurale. Lucru foarte evident în statele membre mai puțin dezvoltate în comparație cu cele dezvoltate. În Spania, de exemplu, lucrurile sunt foarte clare. Teritoriile rurale evoluează, dar mult mai lent decât zonele urbane. În Spania avem o perspectivă diferită asupra zonelor rurale față de Austria, de exemplu. Prin urmare, trebuie să înțelegem că există uh, diferențe între statele membre. Unele sunt în prima fază de dezvoltare, altele sunt într-o fază mai avansată. În ceea ce privește politica agricolă comună și cei doi pilone săi și ajutoarele din cadrul PAC, trebuie să vedem cum putem să folosim PAC-ul pentru a ajunge la această a doua etapă de dezvoltare rurală. E vorba de sisteme foarte diverse, de la un stat membru la altul, care au propriile lor sisteme de protecție și e important să știm că nu toate statele membre respectă la fel condițiile. Apoi, ă, regimul matrimonial variază de la un stat la altul și adesea aceste regimuri sunt discriminatorii pentru una dintre părți. De exemplu, în momentul divorțului, femeile trebuie să renunțe la o parte din drepturile lor. Trebuie să avem în vedere și aceste inegalități. Și apoi, în cadrul primului pilon PAC, trebuie să avem în vedere și diversitatea fermelor agricole. Fermele în care se cred, bo, cresc povine, să spunem, nu au nimic de a face cu alte sectoare Deci creșterea de animale nu, o fermă care crește animale nu este la fel cu una care cultivă recolte. Trebuie de asemenea să avem în vedere și dimensiunile fermelor. Există state unde fermele acestea sunt foarte mari, în Galicia, de exemplu, Galicia, de exemplu, ele sunt mult mai mici. Un proprietar al unei astfel de ferme mici nu are aceleași probleme sau aceeași situație ca un proprietarul unor mari terenuri și la fel soția proprietarului de terenuri mici nu are aceeași viață ca cea a proprietarului de terenuri mai mari. Și în cazul creșterii bovinelor, numărul variază. Deci există multe, multe situații specifice pentru care e nevoie de soluții uh, special create pentru aceste situații. Apoi, în cadrul celui de-al doilea pilon, mi se pare că dacă trebuie să luăm noi măsuri, dacă trebuie să găsim o soluție care să crească egalitatea între bărbați și femei, cred că acest al doilea pilon ar trebui să fie utilizat în cel mai bun mod posibil pentru a crește Uh, flexibilitatea la nivelul activității agricole. Îmi pare rău că colegul nostru a plecat deja, dar aș fi vrut să spun că condițiile de viață au evoluat, evoluat, dar din păcate mai mult în zonele urbane decât rurale. Și cred că trebuie să evităm um, situația în care ne vom confrunta cu un exod rural. Uh, sau de la un stat la altul, fiindcă astfel ar apărea regiuni mai eh, suprapopulate și subpopulate. Regiuni suprapopulate cu probleme de dezvoltare și Deci unele ar avea probleme de dezvoltare și altele probleme de securitate. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Albertes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Elisabeth Iegle și președinției spaniole pentru că acest subiect uh, este abordat. Am urmărit cu interes uh, discuția, dar aș vrea să spun aici cu toată claritatea pentru ca femeilor din zona rurală să le meargă mai bine, este nevoie de o situație economică mai bună și noi avem o responsabilitate în acest sens. În domeniul social, el ține de competența statelor membre. Deci trebuie să fie clar că nu este o sarcină prioritară a Uniunii Europene să dezvolte o politică socială. Competența este a statelor membre. În anii 90 am făcut parte din Bundestagul german, uh, și am adoptat o lege prin care femeile de la țară să beneficieze de un tratament egal în ce privește uh, asistența um, la uh, bătrânețe. Am introdus din acest punct de vedere o asigurare obligatorie, iar femeile de la țară beneficiază de același tip de asigurare socială ca și bărbații. Deci ă, noi de la Bruxelles putem invita statele membre să acționeze în acest sens, dar nu putem ă, pe plan european să investim bani pentru asemenea asigurări sociale. Și aș face și o observație cu ceea ce a spus Mariette McGuinness Bineînțeles că la cei patru copii ai mei uh, am schimbat și eu scutecele. Je vous remercie et je donne maintenant la parole à Madame Iegle pour... Îi dau cuvântul doamnei Iegle pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Înainte de toate, aș conchide că avem de-a face cu un subiect care acoperă un spectru deosebit de larg Bineînțeles că colegul nostru din Germania are dreptate, dar când mă uh, gândesc ce spune colegul Capulos Santos sau alți colegi din alte țări, înțeleg că sunt foarte diferite condițiile din țările noastre. Iar noi, în calitate de europarlamentari, trebuie să cunoaștem situația din Europa, să o analizăm, și dacă ținem seama de ceea ce s-a spus aici din intervențiile făcute, atunci trebuie să putem trage concluzii la două niveluri. Despre ce putem discuta pe plan european și putem formula pretenții europene și unde putem face propuneri statelor membre pentru ca ele, în sensul comunitar, să încerce să rezolve lucrurile pe plan național. Și vorbim despre femei în zona rurală. Din nou, spectrul este cât se poate de amplu. Am exemplul femeii care lucrează într-o fermă, are o familie acolo, sau este vorba despre o femeie care lucrează, dar care are grijă și de copii. Și eu am lucrat la țară, dar am avut grijă de copii și în același timp am mulți vaca, iar soțul meu și el a schimbat scutece. Pe de altă parte, avem femei care trăiesc la țară, care nu pot lucra în agricultură și pentru care noi trebuie să creăm șansa de a găsi un loc de muncă la țară pentru ca ele să poată să rămână în zona rurală pentru că satul este până la urmă căminul pentru noi toți care furnizează hrana pentru noi. Eu mă bucur că voi putea să elaborez acest raport, mă bucur că voi putea colabora cu dumneavoastră, trimiteți-mi e mail trimiteți-mi sugestii, spuneți-mi care sunt prioritățile din punctul dumneavoastră de vedere. Da, doamna Luling are dreptate. Există și au mai fost elaborate pe această temă dar pentru noi este important să recunoaștem provocările perioadei următoare. Michel Danton a spus, politica agrară comună este baza. Iar provocările care decurg din această politică agrară comună pentru femeia din zona rurală trebuie să devină obiectul interesului nostru și sper să putem colabora bine cu Comisia și cu Consiliul. Eu, care mă lupt pentru pilonul 2, este important să spunem că trebuie ca în final, într-adevăr, să schimbăm lucrurile în bine pentru femeia din zona rurală. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Punctul următor pe ordinea de zi. Examinarea amendamentelor propuse pe marginea raportului de inițiativă a lui José Bouvet privind îmbunătățirea funcționării procesului de aprovizionare cu alimente în Europa. Au fost depuse peste 200 de amendamente, iar votul va avea loc pe 28 iunie. Domnul Bouvet, aveți cuvântul. Voilà. Euh, merci, Monsieur le Président et chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Văd că domnul Lyon e cam gelos pentru că am mai puține amendamente decât domnia sa. Dar cred că, pentru că mâine va, vom discuta raportul domniei sale asupra PAC, sper că și acolo vom fi mai concentrați. Mai întâi doresc uh, să mulțumesc tuturor colegilor care au dorit să-și aducă contribuția la raport, să, să depună amendamente, să facă propuneri. Cred că e foarte bine. Sunt 299 de amendamente. Asta e realitatea. Și uh, doream, într-adevăr, să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe amendamente care cred eu că sunt compatibile cu obiectivele raportului și asta e foarte important pentru că înseamnă concret că vom putea să grupăm aceste amendamente. Există un număr de amendamente pentru care va fi nevoie încă mai multă, puțin mai multă muncă și sper să ajungem la un compromis, pentru că și aici mai sunt divergențe. Există amendamente care se referă la mm, tăieri de fonduri sau de eliminări, dar oricum, uh, în majoritatea cazurilor vom putea pe baza amendamentelor să avem un text unitar. Și noi vom încerca să păstrăm spiritul textului ca să există o poziție clară a Parlamentului European față de Comisie și Consiliu. Uh, e vorba de garantarea veniturilor uh, pentru agricultori. Aici trebuie să avem o poziție clară la nivelul Consiliului. Deci în zilele următoare vom încerca să lucrăm pe aceste amendamente, să facem propuneri ca să reducem cât mai mult posibil. Sper că până la, să se ajungă la 80-100 de amendamente. Asta ar fi obiectivul nostru ca să avem un document coerent. Și vom încerca cât mai curând posibil să vă facem propuneri împreună cu raportorii din umbră și cu, între, cu toate grupurile. Vă dire la aujourd'hui à l'heure qu'il est, euh, je pense Astăzi vă pot spune la ora actuală, cred că amendamentele au fost traduse în toate limbile oficiale și atunci fiecare poate să aibă o viziune globală în, limba, propria sa limbă și mă bucură că putem continua activitatea asta, una fundamentală, cred eu, pentru viitorul politicii agricole comune, pentru că eu consider că acest raport se încadrează în, acest, în această dezbatere globală, înainte ca uh, propunerea să-și vină cu propriile propuneri în noiembrie, dacă Parlamentul în mod clar poate să spună cum se poate garanta venitul agricultorilor, cred că vom face un mare progres. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Jose. Doamna Custinger. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Cred că obiectivul pe care dorim să-l atingem împreună trebuie să fie să fortifice puțin, să consolideze poziția fermierului iar dacă vom studia propunerile de amendament, este vorba despre transparența prețurilor, despre o concurență echitabilă, despre abuzurile de piață și despre speculațiile în acest domeniu. Eu cred că trebuie să ținem seama de prețurile de cost la nivelul fermierilor și să existe o mai mare transparență privind uh, reîmpărțirea profitului în toate sectoarele lanțului alimentar. Cred că a existat o concentrare prea mare asupra rețelelor de supermarketuri. Există situații diferențiate în statele membre. În Austria, Portugalia și în noile state membre Într-adevăr, rolul supermarketurilor este important, dar uh, există în alte ări mai degrabă un rol din acest punct de vedere al industriei prelucrătoare. În ce privete concurența, trebuie să inem seama că fermierii au o poziie mai uh, slabă de negociator decât uh, rețelele alimentare deci, uh, Comisia va trebui, din acest punct de vedere, să găsească o reglementare legislativă pentru a consolida poziția fermierului. Trebuie analizat uh, rolul diverselor elemente din lanțul alimentar pentru a uh, aplica um, regulile mai echitabile. În legătură cu plățile, eu am propus să existe un termen de plată maximal de 30 de zile pentru toate părțile implicate în lanțul alimentar nu este acceptabil ca problemele de lichidități să devină o povară pentru producătorul inițial, pentru fermier. Iar în ce privește plățile întârziate, uh, vânzări în pierdere și alte situații inechitabile nu pot fi rezolvate decât printr o legislație care să introducă corecții. în ce privește mărcile uh, individuale ele de multe ori sunt folosite ca mijloc de presiune eu cred că utilizarea uh, mărcilor uh, nu face decât să sporească dominanța pe piață și să aibă efecte negative asupra producătorilor inițiali. Pe de altă parte, sigur că uh, mulți fermieri doresc să profite în urma acestor mărci. Trebuie să găsim instrumente de piață care să constituie un fel de plasă de protecție împotriva speculanților. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și sunt convinsă că împreună vom realiza un raport bun prin care să demonstrăm că suntem de partea agriculturii europene. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Alves. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că nu există temă mai importantă pentru agricultorii noștri ca cea pe care o discutăm acum. Deci, un venit echitabil. Cel mai bun lucru ar fi să garantăm o mai bună funcționare a lanțului eh, alimentar deci sunt de acord cu raportorul atunci când spune că e un raport care creează multe așteptări din partea agricultorilor și în sectorul agricol în, al Uniunii Europene în general. Sigur că noi va trebui să respectăm libertatea contractelor și regulile pieței. Însă, trebuie să ținem cont și de faptul că sectorul agricol e deosebit de alte sectoare mie, printre altele, mi se pare esențial să salvgardăm anumite aspecte, cum ar fi faptul că în ultimii ani eu am fost administrator al unei cooperative din Portugalia. Sigur, eram în contact cu agricultorii și cu lanțurile importante de producție. Și noi reușeam să plătim cele mai bune prețuri producătorilor noștri atunci când situația de pe piață încă nu se degradase. Deci n-am niciun dubiu că ceea ce se întâmplă în acest lanț este fundamental pentru veniturile agricultorilor. Așadar, trebuie, va trebui să existe un cod de reguli bune, pentru că nu poate cineva să fie plătit uh, la 90 de zile, dar să renunțe la 3% mm, din uh, câștig. unii au mult mai multă putere de a negocia decât alții. Deci uh, nu este o situație de egalitate. Și nu e posibil ca această situație să uh, se perpetueze. Deci trebuie să existe un model uh, ca aceste rapo- relații să fie supravegheate, protejate, deci să se supravegheze modul în care sunt încheiate contractele între divers, diversele verigi ale lanțului ca să vedem, să putem vedea dacă normele contractuale sunt respectate. Documentele dintre părți, sigur că trebuie să oglindească relațiile și realitățile comerciale. Nu e acceptabil ca o factură să fie un document cu valoare pur formală pentru că e un document care reprezintă practic traducerea unei tranzacții Asta însemnând că trebuie să indice valoarea de furnizare a bunului respectiv și prețul care este plătit producătorului agricol este, uh, și acest lucru este esențial pentru a asigura, să asigura trans, uh, transparența tranzacției. Apoi, sigur că nu putem uh, admite acorduri posterioare tranzacției sau încălcarea uh, normelor în vigoare prin antecontracte. Deci aceste uh, tranzacții trebuie să figureze în modul cel mai clar posibil încă în momentul tranzacției însăși. Asta pentru a garanta transparența întregului lanț alimentar. Am depus și eu amendamentele mele am citit și amendamentele depuse de alți colegi și cred că avem obligația să ajungem la compromisuri, ținând cont de așteptările agricultorilor noștri față de noi. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să te felicit, domnule Duvei, pentru raportul său. Ai elaborat un raport foarte bun. Cu, putem construi pe el cu câteva uh, mici amendamente și putem uh, găsi soluții uh, comune. Uh, un aspect mă preocupă. Noi cu toții cerem o transparență a prețurilor. Am spus că eu am fost uh, și mai sunt președintele unei uh, fabrici de prelucrare a laptelui, dar toți acționarii sunt uh, fermieri. Noi avem un profit de 1,2 milioane, deci 0,12%. Mai puțin nu se poate, pentru că tot ceea ce uh, este profitul acestei fabrici este returnat fermierilor pentru prețul de cost am încercat să mărim puțin prețul. Probabil că se știa că eu sunt membru al Comisiei Agri și cer transparență a prețurilor. Și atunci întreprinderea a spus directorului nostru, uh, va trebui să uh, uh, trimiteți pe cineva care să vă argumenteze că este necesară o majorare a prețurilor. Cu alte cuvinte, uh, transparența prețurilor este foarte greu de impus în cadrul comerțului cu amănuntul. S-ar putea ca transparența să fie folosită împotriva noastră și să nu mai putem fi în măsură să cerem prețuri mai mari pentru fermierii noștri eu îmi doresc să impun un preț mai mare pentru ca să pot să-i plătesc pe fermierii din sectorul zootehnic mai bine pentru laptele pe care mi-l furnizează. Deci trebuie să ne gândim și la asemenea aspecte. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Harkin. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa Raportul e unul uh, exhaustiv și e lăudabilă intenția sa de a asigura un venit uh, bun pentru uh, agricultori. Am un comentariu de natură generală și apoi voi comenta puțin amendamentele. Sigur, problema e complexă, e vorba de multe interrelații și vedem, cu cât mai mult documente citim, vedem că lucrurile sunt cât mai complexe nu știu din toate informațiile acestea dacă nu știam dacă se va ajunge și la o soluție. Și cred că trebuie să fim precauți în analiza documentelor și a amendamentelor, dar sunt uh, convinsă că atunci când se va ajunge la compromisuri, nu vor, voi mai fi atât de uh, îngrijorată. Uh, susțin amendamentul 21, o distinție între uh, îngrijorările între, pentru uh, comportamentele anticompetiționale și uh, practicile neloiale. Susțin amendamentul 26, dezechilibrele au un efect negativ asupra competitivității Apoi, instrumentul de monitorizare a prețurilor în Europa. Sigur, e un număr de amendamente care spun lucruri diferite. Pe de o parte cerem mai multă transparență și alte amendamente spun că o mare transparență poate fi contraproductivă. Să fiu cinstită, nu știu exact care e situația, dar mă interesează să aud părerile, părerile colegilor, mai ales celor care au depus amendamente. Aș susține nevoia ca uh, să existe un, cons, un studiu al comisiei la toate nivelurile lanțului. Nu am susținut alineatul 4 și nu susțin o propunere legislativă și așa mai departe. Știți ce se spune acolo? A susține uh, raportul care dorește, dorește ca autoritățile naționale pentru competiție să investigheze și unde e necesar să întreprindă acțiuni împotriva comportamentelor anticoncurențiale și a susține înființarea unei instituții a ombudsmanului în conformitate cu experiența din diversele state membre. La alineatul 7, decât să solicităm Comisiei să vină cu o propunere legislativă, privind o mai bună punere în aplicare a regulilor de competiție, aș prefera să uh, uh, spunem că există nevoia să se efectueze unele anchete. Am o întrebare în legătură cu modificarea uh, dreptului competiției. Nu știu prea multe despre dreptul competiției, dar am pus niște întrebări și mi s-a spus că are o domeniu de aplicare foarte îngust dar a schimba acest uh, drept ar însemna practic să schimb, aproape să schimbăm tratatele. Nu știu dacă se poate face acest lucru. Aș, uh, m-ar interesa părerea raportorului și a altora. Sunt de acord cu amendamentul 24 care solicită Comisiei să introducă standarde contractuale decât uh, formularea exactă a folosită de raportor apoi uh, utilizarea contractelor pe bază voluntară și sper, uh, o susțin și sper că raportorul să susțină și la amendamentele despre revizuirea viitoarea metodelor și cum ar putea să, să, să sporească transparența pe piețele agricole. Și, în final, susțin amendamentul 174 care încurajează statele membre să înființeze uh, instituția ombudsmanului pentru a încuraja bunele practici și ar trebui să fie obligatoriu. Dar mulțumesc încă o dată în final raportorului pentru un raport exhaustiv și uh, sunt convins că vom putea lucra uh, și mai departe pentru a găsi niște compromisuri de succes. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Gladfeld are cuvântul. Elnök úr, csak nagyon röviden a, én is a hetes ponthoz szeretnék hozzászólni, bár ellentétes értelemben, mint az előbbi. Mulțumesc. jelentéstevőhöz. În ceea ce privește punctul 7, aș vrea să-l felicit pe raportor. Este un raport foarte bun, după părerea mea. Amendamentul meu are scopul de a face lucrurile puțin mai concrete în ceea ce privește concurența. La ultima plenară din Strasburg am avut o întâlnire referitoare la uh, viitorul PAC și acolo au fost abordate aceleași subiecte ca cele care se regăsesc la aliniatul 7 sau punctul 7 din raport, însă au fost puse mult mai clar. S-a sprijinit ideea unei propuneri legislative care să modifice cadrul uh, competițional actual, astfel încât fermierii uh, să poată contracara forțele acestor um, lanțuri de supermarketuri care au o poziție dominantă în Europa, pe care o exploatează în exces. În Ungaria, de exemplu, producătorii de ouă și-au unit forțele împotriva unui astfel de lanț de supermarketuri fiindcă Evident, practicile comerciale ale acestor supermarketuri urmăreau să eh, scadă prețurile la ouă. Și tribunalul maghiar a sancționat companiile cu o amendă foarte mare, nemai văzută, tocmai datorită acestor practici uh, neloiale și Iată o dovadă a faptului că fermierii se pot uni împotriva acestor supermarketuri sau lanțuri de, cumpără, lanțuri de supermarketuri și uh, orice legislație care sprijină acest lucru trebuie să fie apreciată. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Sikierski are cuvântul. Dla mnie sprawozdanie to jest wyjątkowo ważne, gdyż... Mulțumesc. E foarte important acest raport pentru că se referă la problema fundamentală a politicii agricole comune și veniturile echitabile pentru agricultori. Element fundamental, spuneam, pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare în Europa. Vreau să întreb pe domnul Bove care ar fi recomandările pe care le propuneți pentru viitorul politicii agricole comune după analiza acestor amendamente și după ce ați studiat uh, problema asta care este atât de importantă uh, și raportul colegului Lyon pe care îl vom vota mâine. Ce credeți că e important? Care credeți că sunt punctele cele mai importante care ar trebui reluate pentru că sigur că veniturile uh, echitabile sunt, reprezintă o, o problemă fundamentală. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Lion are cuvântul. Uh, thank you. Uh, could I first of all... Mulțumesc. Întâi de toate aș dori să salut raportul domnului Bove și să îl felicit cu privire la elaborarea lui. Sunt foarte invidios că trebuie să lucreze doar pe 200 de amendamente, însă sunt sigur că se va ajunge la o serie de amendamente de compromis pentru a reduce acest uh, număr cu bunăvoință. Am câteva comentarii fiindcă raportul uh, Bove are legătură și cu raportul Lyon, într-un fel. Întâi de toate, Avem uh, experiență ca reprezentanți ai fermierilor din Scoția de mulți ani și de aceea am ridicat acest subiect de multe ori. Și e evident că nu există un panaceu care să rezolve problema peste noapte, fiindcă, fie că ne place sau nu, uh, fermierii sunt încăpățânați și uh, foarte independenți și e greu să îi convingi să se unească și să lupte împotriva supermarketurilor și a companiilor mari mai degrabă preferă să lupte unii împotriva altora pentru un preț mai bun. Însă mi se pare că există câteva acțiuni cheie care pot fi inițiate și, evident, înființarea unui ombudsman, fie în cadrul fiecărui stat membru și să coopereze, fie la nivel european, asta e o discuție separată. Dar oricum, ideea unui ombudsman este foarte bună pentru a elimina parte din aceste abuzuri contractuale și pentru a asigura respectarea unui cod de conduită. Evident, uh, problema este ce capacități va avea acest ombudsman. Va, va putea să numească și să uh, facă public numele celor care abuzează puterea sau uh, vor putea și acționa concret atunci când există abuzuri contractuale? Cred că, din punct de vedere al transparenței marjelor, aceștia au un rol de numire și publicare a numelor, dar dacă există abuzuri contractuale, fiindcă există fermieri care nici măcar nu lucrează pe contract, lucrează de la o săptămână la alta și nu știu dacă comenzile vor continua să vină și aici, evident, e o încălcare a drepturilor. Uh, cred că ombudsmanul trebuie să poată să intervină dacă avem de-a face cu astfel de abuzuri ale drepturilor contractuale. În ceea ce privește normele concurenței, nu știu dacă e nevoie să schimbăm aceste reguli ale concurenței, ci mai degrabă cred că statele membre trebuie să le interpreteze în mod consecvent. Fiindcă, de exemplu, în Spania sau în Regatul Unit există uh, norme cu privire la dimensiunea cooperativelor și în alte state pot ajunge la 95%. Și uh, regulile competiției nu par să aibă vreo problemă acolo. De ce e nevoie de o, o interpretare consecventă la nivelul tuturor statelor membre? Fiindcă adesea statelor membre tind să se ascundă în spatele scuzei date de mm, normele europene ale concurenței. Apreciez multe elemente din raportul lui uh, Jose. Uh, sunt sigur că se va ajunge la multe amendamente de compromis bun și sunt uh, gata să votez când va veni momentul. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Erasgas. Sí, gracias. Eh, bueno, por lo menos Mulțumesc. Vorbim despre un subiect al, al acestor practici uh, incorrecte. Acum câțiva ani, când am denunțat aceste practici, uh, ni s-a spus că suntem nebuni, că nu există așa ceva și iată, acum se recunoaște faptul că uh, prețurile la agricultori nu uh, sunt corecte, având în vedere prețurile plătite de consumatori. Agricultorii ne cer să luptăm împotriva practicilor injuste și abuzive la nivelul distribuției și cred că trebuie să facem acest lucru și amendamentele prezentate în acest sens sunt foarte bune. Trebuie să luptăm împotriva volatilității prețurilor, fiindcă producătorii nu pot trăi într-o incertitudine constantă. Noi nu trăim într-o astfel de incertitudine, să fim sinceri. Noi în fiecare lună avem același salar, nu așteptăm uh, să vedem ce se hotărăște să primim luna aceasta. Uh, orice salariat primește într-o astfel de situație și logicul ar fi să asigurăm măcar un nivel minim și pentru producători. Și trebuie să găsim o soluție pentru criza agricolă Există sistemul uh, cu rețeaua aceasta de securitate care lupta împotriva crizei agricole și care funcționa bine, cred eu. Industria, mai ales industria ușoară, ne cere să denunțăm aceste practici injuste ale uh, marilor lanțuri de distribuție și cred că este o cerere întemeiată. Și apoi sprijinim Consiliul când vorbește despre îmbunătățirea transparenței de-a lungul lanțului alimentar, fiindcă dacă nu putem promova transparență pentru opinia publică, nu avem cum să asigurăm raporturi echilibrate, fiindcă nu știm ce se întâmplă acolo cu adevărat. Cred că trebuie să sprijinim Consiliul când vorbește de acest lucru și când vorbește de mecanismul monitorizării prețurilor, mecanismul european. Se respectă secretul comercial, da, dar acest observator al prețurilor va ajuta și va oferi instrumente uh, diferitelor părți ale acestui um, lanț de aprovizionare. Și de asemenea, Industria ușoară, când vorbește despre reducerea uh, termenelor de plată sau respectarea termenelor de plată, trebuie de asemenea să fie luată în considerare. Nu se poate ca un mic industrial să aștepte luni de zile să fie plătit. E ca și cum noi am lucra și ne-ar plăti cineva peste un an. Nimănui nu i-ar plăcea așa ceva și cred că corect este să se respecte niște marje, care deja sunt destul de mari, și să nu fie um, utilizate abuziv abuziv acestea. Am fost uh, raportor la Comisia de Mediu și aici s-a ajuns la o poziție destul de solidară în ceea ce privește șase puncte care au fost uh, introduse aici. Nu s-au cerut lucruri diferite de ce se cere aici. Lupta împotriva dezechilibrelor, existența unei strategii pentru îmbunătățirea puterii tuturor elementelor lanțului, deci nu um, favorizăm producătorul în fața distribuitorului, dar nici nu permitem să se întâmple situația inversă și o e, listare a practicilor abuzive pentru a putea să le combatem. Nu se poate permite e, vânzarea în pierdere sau cu comision și consolidarea legislației europene în ceea ce privește e, aceste termene de plată și cred că o politică de informare a consumatorilor trebuie să fie creată în mod specific pentru a susține eforturile făcute de producătorii europeni uh, de a uh, respecta normele de bunăstare a animalelor, de siguranță alimentară și de protecția mediului. Acesta este singurul instrument pe care le are la dispoziție producătorul european pentru a concura pe piață, dat fiindcă nu poate să facă acest lucru cu preț. Producătorul european trebuie să respecte niște standarde pe care nu le cerem din partea producătorilor din statele terțe și consumatorii noștri nu știu acest lucru. Și cred că și acest lucru ar trebui să fie reflectat în mod evident în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Salut eu raportul și sprijin uh, obiectivele raportorului, însă există o serie de aspecte asupra cărora aș vrea să comentez. Întâi de toate, vreau să spun clar că aici, când vorbim despre venituri scăzute în agricultură, vorbim despre venituri scăzute sau randamente scăzute în producția de materie primă. Și avem de-a face cu două contradicții în industrie pe care trebuie să le înțelegem. În primul rând, politica agricolă comună, în special pilonul 1, există pentru a garanta adecvarea producției de materie primă. Și consecința acestei politici face ca legea cererii și ofertei să stabilească faptul că prețul din domeniul furnizării să fie scăzut. Când vorbim despre faptul că mulți producători relativ cantități, produc cantități relativ mici de materie primă, pe care eh, mai departe alți oameni le vor folosi pentru a adăuga eh, valoare, evident, acești oameni vor fi cei care acceptă prețurile, nu le impun. Dacă apoi vedem sectorul prelucrării și sectorul vânzării retail, unde operatorii devin din ce în ce mai puternici, e evident că aceste lucruri creează dezechilibre în uh, balanța acestui lanț alimentar. În Regatul Unit există dovezi că acele poziții au fost abuzate, că uh, pozițiile au fost exploatate în mod inechitabil și că Uh, există multe comportamente anticompetitive. De aceea îl sprijin pe raportor în acest sens când vorbește despre un cod de practici foarte bun. De asemenea, când vorbește despre transparență, pentru mine asta înseamnă principii de tranzacționare cu cărțile pe masă și sunt gata să sprijin și acest lucru și de asemenea și cu ideea ombudsmanului care să poată interveni la nivelul legii lor concurenței. Însă, înțeleg și eu că nu putem vorbi despre o soluție universală, fiindcă nu este așa. Până la urmă, piața este cea care reglează lucrurile și, cum se spune în Regatul Unit, n-ai cum să sprijin piața. După părerea mea, succesul va veni din um, relații contractuale informate. Uh, acest lucru se întâmplă acum între grupuri de producători și uh, vânzători cu amănântul sau prelucrători, uh, investiție în aval din partea ofertei. Deci e vorba de relații contractuale care se bazează pe împărtășirea riscurilor între toate elementele lanțului de aprovizionare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Bușilar, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că acest raport a fost foarte bine pus pe ordinea de zi a acestei comisii, fiindcă vine după cel în care discutăm despre rolul femeilor și a prețurilor din agricultură și înainte de cel privind viitoarea PAC. Și întrebarea este unde vor merge banii, cum vor fi ei repartizați, pe baza căror norme se va face acest lucru. Prin urmare, avem o tranziție de la un subiect la altul pe ordinea de zi, o tranziție logică și noi, francezii, îl cunoaștem pe Jose Bove și auzind unul dintre colegi care a spus că are impresia că raportul este mai calm și mai puțin uh, tranșant decât poziția exprimată de Camera Agricolă din Franța. Acest lucru ilustrează în ce măsură uh, raportorul a făcut o activitate de compromis, fiindcă nu este cunoscut pentru poziții calme, diplomatice, printre cei care îl cunosc în țara sa de origine. Cu toate acestea, ca să revin acum la subiect, mai ales ultima intervenție comparație care tocmai a fost făcută. S-a constatat de-a lungul ultimilor ani o ridicare, o creștere generală a producției de materie primă, fie că e vorba de energie, de minereu, de oțel și tensiunile dintre cerere și ofertă, având în vedere că populația va crește mai mare decât suprafața agricolă utilă, Uh, fac ca până la urmă să uh, vedem aceleași tensiuni și în agricultură ca și în alte industrii. Însă, aproape în majoritatea sectoarelor economice, unde a avut o creștere a producției de materie primă, uh, primul element al lanțului, producătorul, era cel care beneficia mai puțin de aceste prețuri. În agricultură nu a fost așa, pentru că exista o fragmentare a celor care produc aceste materii prime și asta îi pune într-o poziție inferioară când se negociază tarifele și, în al doilea rând, veniturile au fluctuat și taxele au crescut în mod constat, cel puțin uh, în uh, Europa. Cu acest raport încercăm să avem o privire pragmatică asupra mijloacelor care să ajute la o mai bună împărțire a valorii adăugate pe uh, întreg parcursul acestui lanț. Și sunt de acord atât cu obiectivele, cât și cu, în mare măsură, ipotezele de la care s-a pornit la lucru și care invită și Comisia să facă acest lucru, chiar dacă evident raportorul s-a abținut de la a și formula ce dorește exact să facă comisia. Revin acum asupra subiectului transparenței, fiindcă este esențial. Am asigurat transparența uh, ajutoarelor oferite agricultorilor prin PAC și uh, cu toții am văzut uh, oameni care ne spuneau, dar pe internet uh, veniții mei vor vedea câți bani am primit. Dar asta nu înseamnă că pentru că dacă am primit eu 15.000 de euro de la UE, venitul meu la sfârșitul anului va fi atâta. Deci, transparența în ajutoarele europene a fost de așa natură și nu putem să nu avem aceeași determinare în ceea ce privește transparența împărțirii uh, valorii adăugate în toate elementele acestui lanț. Dacă nu, ar trebui să vedem dacă modul în care ajutoarele publice sunt, este un mod întemeiat, fiindcă transparența acestui lanț este o transparență a politicii agricole comune. Nu există una fără alta. Și în acest domeniu înțeleg care sunt limitele exercițiului, care sunt nevoile de negociere. Dar odată ce vorbim despre fonduri publice, există cerințe de transparență mai mari decât în alte domenii. Apoi, considerând că agricultura este o activitate economică, diferită de celelalte, fiindcă dacă ar fi ca celelalte, am putea fi o subcomisie a Comisiei Economice. Însă, natura produselor agricole care au legătură cu alimentarea, specificitatea acestor uh, activități din punct de vedere al consecințelor asupra teritoriului, a interacțiunii cu mediul, deci specificitatea face ca subiectul să fie tratat în mod uh, special. Există o serie de practici, mai ales la nivel comercial, care fac parte din particularitățile acestei activități. Nu e același lucru să uh, ai un MP3 Uh, și pe care să-l vinzi uh, sub preț sau să faci același lucru cu produse agricole, dat fiind că pe pământ există peste un miliard de oameni care au probleme cu alimentația corectă sau suficientă. Și eu cred că măsurile de încadrare de care se vorbește în raport sunt întemeiate. Am vorbit mai mult decât mi-am propus, așa că am să mă opresc aici. Merci. La parole maintenant à... Doamna McGuinness, acum. Thank you, Chairman, and thank Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru că a fost blând, așa cum am spus, dar este un raport important și este important uh, să discutăm în această comisie uh, acest subiect. Ne dorim progres în acest domeniu. Pentru că la nivelul uh, supermarketurilor, retailerilor s-a făcut și o publicitate negativă în legătură cu ceea ce facem noi aici. Dar important este ca furnizorii, fermierii și alții să ne contacteze, să păstrăm relația cu ei uh, și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Ashworth, că noi uh, nu putem controla piața, dar uh, cred că putem să uh, urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă pe piață. De când ne gândim la reformele comisarului Fischer în agricultură, s-a realizat puțin din ceea ce s-a promis și acest demers de a încerca să reduci prețurile la consumatorul final este deosebit de greu. Pentru că să ai o atitudine de fair play față de fermier nu înseamnă neapărat ca prețul final să crească mai mare, ci trebuie să existe o structură corectă de preț. Și eu voi susține multe dintre amendamente. Cred că trebuie să elaborăm o politică în ce privește concurența. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în politica irlandeză în acest domeniu. Sigur că obiectivul ca um, să existe alimente ieftine la dispoziția consumatorului este um, bun, dar uh, trebuie să existe și o răsplată corespunzătoare pentru fermieri pentru că dacă uh, nu uh, vom reuși să echilibrăm lucrurile, probabil că uh, investițiile în agricultură vor trebui să fie mai mari, deci cheltuielile pentru agricultură trebuie să fie mai mari. Retailerii trebuie să înțeleagă că există o responsabilitate politică la nivelul Parlamentului în legătură cu modul în care ei acționează pe piață și vom continua să urmărim atitudinea lor pe piață. Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Reimers. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea bună desfășurată. Am o întrebare pe care am mai pus-o cu ocazia unei alte manifestări. Câtă transparență este în beneficiul fermierilor? Am să vă explic de ce pun această întrebare. Fiecare știe că atunci când se negociază ceva, iar unul dintre parteneri este mai transparent decât celălalt, atunci cel transparent uh, este în poziția dezavantajată. De asemenea, mai știm că noi în, în Europa nu locuim și nu trăim uh, sub un clopot de sticlă nu uh, ne putem izola. Și eu găsesc că dacă vom fi foarte transparenți pentru toți cei din afară, prin această transparență uh, crescută uh, putem crea uh, efecte negative pentru partenerii de negociere fermierilor și ar fi păcat să ne tăiem în felul acesta craca de sub picioare, pentru că lucrurile nu pot fi privite unilateral. Nu trebuie să ne gândim doar cum poate partenerul nostru de afaceri să devină mai transparenți, ci ar trebui să încercăm să îi susținem pe fermieri în demersurile lor de configurare a prețurilor în momentul în care dispunem de date, eu cred că ele nu ar trebui să fie publicate imediat pentru a oferi fermierilor o marjă de negociere deci, întrebarea câtă transparență este sănătoasă trebuie analizată astfel. Mulțumesc, doamna Lulink. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu mult atenție proiectul de raport al domnului Buve și trebuie să vă spun că am fost destul de surprinsă de anumite orientări, de anumite cerințe care, uh, într-un fel, ignoră Uh, anumite uh, deschideri pe care tratatul le deschide. Există o propunere legislativă privind aplicarea regulilor concurenței. E bine, dacă este un domeniu în care Comisia are puteri de pline, este domeniul concurenței, iar ele trebuie puse în practică. Nu este nevoie de o propunere legislativă pentru exercitarea acestor competențe. Noi trebuie să invităm Comisia să modifice uh, dreptul european al concurenței. Să uh, modificăm dreptul european al concurenței? Este nevoie de o propunere de, nu uh, putem modifica dreptul european al concurenței. Trebuie să ne gândim cum redactăm anumite formulări care pot fi bine intenționate, dar în orice caz nu pot să rămână așa. Aș dori de asemenea să spun că la punctul 13 o formulare mi se pare a fi destul de utopică crezi că este vorba despre crearea de unei agenții mondiale independentă de reglementare pentru a defini regulile pieței în ce privește materiile prime înseamnă că să mondializăm Uniunea Sovietică. Trebuie să găsim și aici o formulare acceptabilă. Dumneavoastră invitați Consiliul să încurajeze inițiativele de autoreglementare. Pentru mine, inițiativele de autoreglementare trebuie să provină din partea producătorilor, în niciun caz nu din partea Consiliului. Există și alte formulări care mi se par a fi uh, ușor uh, nefericite. Deci este vorba uh, despre tendințele Comisiei care sunt menționate pentru a substitui în cadrul politicii de calitate un nou ansamblu de indicații geografice pentru normele de comercializare și sistemul de certificare. Ei bine, în ce privește indicațiile geografice, eu aș vrea să nu se amestece comisie, pentru că asta se face la nivel național și regional și în orice caz nu Comisia are atribuții aici în ce privește originea controlată care uh, este legiferată în diversele state. În expunerea de motive am citit că se dorește încurajarea creării uh, unor organizații, organisme ale producătorilor. Ei bine, eu am cunoscut și am trăit reforma și programului Mansold el a fost comisar, spun asta celor care sunt mult mai tineri decât mine, cu ani în urmă a fost uh, comisar pe probleme agricultare și programul Mansold și a propus asta, dar eu nu cred că putem să impunem propunem crearea de organizații, eh, asociații ale eh, producătorilor. Ei sunt liberi să o facă dacă consideră că este necesar. Există cooperative foarte performante în țara mea în sectorul lactelui, în producția eh, viticolă sigur că putem încuraja asemenea asocieri, cum a făcut-o și uh, programul Mansolt. Comisia are mijloace în acest sens, dar în orice caz nu puteți forța producătorii care nu doresc să se asocieze să o facă neapărat în asemenea asociații. Deci iată că am găsit as asemenea uh, formulări și în expunerea de motive, de asemenea, mai sunt uh, elemente redundante în capitolul restructurării agriculturii și al uh, lanțului alimentar. Trebuie să facem, să ajungem la formulări mai inteligibile chiar în expunerea de motive. Deci, ca atare este sfatul meu să revizuim acest text. Există și uh, alte uh, aspecte aici în care nu trebuie să forțăm porți deja deschise în țările noastre Eu uh, am uh, citit întreg acest text într-o limbă care nu este limba mea maternă. Uh, deci mi-am rezervat dreptul să fac aceste propuneri dincolo de amendamentele pe care le-am avansat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Și acum dau cuvântul domnului Jose Bove pentru o concluzie în încheierea dezbaterii noastre. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Sigur, e adevărat, a fost o dezbatere bogată și nu mă așteptam ca încă din după amiaza aceasta să avem o astfel de dezbatere pe fond care să ne permită să abordăm atâtea subiecte care figurează în raport. E adevărat, după cum s-a spus aici, raportul vine într-un moment uh, uh, deosebit și e clar că are o legătură cu raportul privind politica agricolă comună, pentru că e adevărat că modul în care, se face, în care sunt uh, recuper, uh, remunerați producătorii conform vânzării producție e legat de tipul de politică agricolă pe care o să-l uh, aplicăm și că nu putem să avem o dezbatere uh, de acest gen dacă nu avem o dezbatere clară privind uh, producția agricolă, structura piețelor și raportul între, raportul între producători, prelucrători și distribuitori și cred că elementele pe care încercăm noi să le aducem în raport și cu, prin intervențiile de astăzi, de asemenea, putem, ne ajută să vedem că acesta este un element central care, din păcate, nu prea uh, e reflectat în dezbaterile privind domeniul agricol. Că vorbim mult de ajutoarele directe, de PAC, dar nu prea vorbim de uh, veniturile, legate, veniturile agricultorilor legate de vânzarea produselor lor. Și e important în reforma PAC să uh, uh, luăm în considerare și acest aspect și să-l dezbatem înainte de a vedea propunerile Comisiei privitoare la reforma PAC. Și e adevărat că uh, am vorbit aici de instrumente de transparență, am vorbit de necesitatea unui reechilibru între actorii acestui lanț alimentar, că e necesar să există instrumente de reglementare a prețurilor la nivel internațional. Nu e o concepție sovietică, nici vorbă, e reguli care existau deja și care astăzi ar permite să nu avem această derivă de pe piețele agricole internaționale derivă, uh, care există uh, pe piețele financiare, piețe derivate, etc., pentru că astăzi, pe piețele agricole, există aceeași uh, logică negativă ca pe piețele financiare și, din păcate, produ- produsele agricole de materii, materiile prime sunt, fac obiectul acelui tip de speculații ca produsele financiare și știm că, din păcate, o politică în care prețurile de producție Uh, scad și urcă în continuu, uh, este una catastrofală pentru uh, agricultori și pentru venitul acestora. Desigur, e necesar să ne ocupăm de toate aceste subiecte și pentru mine e important când dezbatem pe fond politica agricolă comună, e important să avem foarte clară ideea că un țăran, și ieri a fost o altă demonstrație acestui lucru pentru că am participat la o reuniune publică în regiunea Liege, o regiune agricolă Uh, în care sunt mulți producători de lapte, unde au loc, uh, a avut loc în luna septembrie marile manifestații ale producătorilor de lapte, mi s-a spus că ei că producătorii doresc să trăiască din uh, produsul muncilor. Dacă facem uh, legătura cu dezbaterea de adineaur privind uh, situația femeilor în zonele rurale, dar și a tinerilor, că nu prea mai sunt tineri în agricultură, astăzi nimeni nu mai vrea să se stabilească la, la sat, la țară, ca să beneficieze de ajutare. Dar nu e adevărat acest lucru, cred eu. E vorba și de o dimensiune economică și nu doar de a supraviețui din ajutoare. Acestea au un rol uh, fundamental, dar nu se pot substitui vânzării producției. Și cred că aici e un, proiect, un moment important. Faptul că astăzi avem un raport de forță între producători, uh, prelucrători și distribuitori și Trebuie să uh, uh, rezolvăm această problemă și să creăm un echilibru pentru ca producătorii să nu fie victimele speculatorilor și să nu le fie exploatate slăbiciunile. Ăsta ar fi cadrul. Am, uh, remarc, am luat notă de diversele intervenții. dar sigur, vom ține cont de toate propunerile și vom, ne vom consulta cu toți uh, uh, toți membrii tuturor grupurilor pentru a reuși să ajungem la niște compromisuri uh, constructive. Mulțumesc pentru dezbaterea de azi, care ne permite să sperăm că vom avea dezbateri foarte fructoase și pe viitor, pentru viitorul PAC. Cu concluziile date, următorul punct pe ordinea de zi este un schimb de puncte de vedere cu Comisia cu privire la redeschiderea negocierilor comerciale privind agricultura cu Mercosur. Comisia este reprezentată de domnul Jerzy Pleva și de domnul Onofre. Uh, rog reprezentanții Comisiei să ia cuvântul. Good afternoon. Uh, I'm Jerzy Pleva from DG. Mm, bună ziua, sunt, reprezint uh, DG Agri și, dacă îmi permiteți, voi introduce acest uh, subiect a redescrierii negocierilor cu Mercosur, cu țările Mercosur. Și după o dezbatere orientativă în colegiu, în ziua de marți, 4 mai, Comisia a decis să propună țărilor Mercosur o relansare a negocierilor pentru acordurile de asociere. Anunțul oficial a fost făcut la summitul EULAC de la Madrid, desfășurat pe data de 17 mai. Această decizie a fost luată în cadrul mandatului acordat de către Consiliu Comisiei în 1999 mandat de a negocia acord, un acord de aderare cu țările Mercosur, mandat care este încă în vigoare. Această decizie a Comisiei a fost luată pe baza indicațiilor pozitive uh, din partea țărilor Mercosur Mm, în cursul unor uh, contacte recente uh, la nivel informal, în cadrul cărora țările Mercosur au, au avut reacții pozitive la un număr uh, de cerințe UE, mai ales în ce privește liberalizarea comercială, comerțului cu bunuri, accesul la piața, contracte publice, servicii și investiții. În plus, față de valoarea economică, pe care o ar putea avea un astfel de acord. Există și interesul politic <clears throat> pentru Uniunea Europeană și, și s-a ținut cont și de acesta. De aceea, Comisia evaluează că acum ne aflăm într-o poziție mai bună decât în 2004, atunci când <clears throat> s-au întrerupt negocierile. Totuși, acum este doar o redemarare a procesului de negocieri, pentru că e clar, și vom transmite acest uh, mesaj țărilor Mercosur, e clar că eforturi substanțiale mai sunt necesare încă pentru a ajunge la un acord care să fie acceptabil pentru Uniunea Europeană. Și pentru, acest, pentru aceasta e nevoie de angajamente suplimentare substanțiale din partea țărilor Mercosur în domenii cum ar fi accesul pe piață, liberalizarea serviciilor, drepturile de proprietate intelectuală și protecția acestora, taxes și taxe de export, printre altele. President Barroso mentioned uh, In the press... Da, după cum a spus președintele Barroso în, în declarația de presă publicată în data de 4 martie, citez, putem încheia în acest acord doar dacă el va fi corect pentru noi. Și acum îngăduiți-mi câteva comentarii asupra aspectelor culturale ale acestor negocieri. E bine știu de noi toți că țările Mercosur se află între cele mai competitive și cele mai competitivi producători pentru marea majoritate a produselor agricole care sunt uh, foarte sensibile în Uniunea Europeană, mai ales produse de origine animală și zahăr, dar și altele. Țările Mercosur sunt uh, principale exportatoare pe piața Uniunii Europene uh, la acordul, potențialul acord de liber schimb cu țările Mercosur. This would be difficult. Ar fi foarte util, dar negocierile uh, vor fi dificile pentru că Mercosurul trebuie să mai facă importante concesii înainte de uh, posibilă încheierea negocierilor. Uniunea Europeană s-ar afla sub presiune pentru a uh, furniza, a oferi deschiderele pieței în uh, domenii, sectoare agricole cheie, dar chiar și cu niște concesii agricul, uh, limitate în domeniul agricol, nu ar fi ușor. Situația UE nu ar fi ușoară. Deși Uniunea Europeană dispune de, adică are interese uh, de export în agricultură, cum ar fi băuturi spiritoase, uleiul de măsline, specialități uh, uh, în domeniul lactatelor și al preparării de prelucrării fructelor și mm, legumelor și a protecției indicațiilor geografice, ar fi dificil de demonstrat câștigurile uh, Uh, reale care să îndepărteze uh, uh, îngrijorările agricultorilor comunitari. Noi suntem conștienți că există o sensibilitate pentru produsele agricole și vom ține cont de aceasta în cursul negocierilor cu țările Mercosur. În plus, ne este clar că pentru unele din cele, produsele cele mai sensibile va trebui să ținem cont și de ofertele făcute de Uniunea Europeană în runda de la Doha înaintea unei oferte bilaterale către Mercosur. Această legătură cu pilonul agricol al rundei de la Doha explică de ce aceste negocieri ar constitui unele din cele mai dificile pe care le-am cunoscut, pentru că nu ar putea fi comparate cu nici unele din negocierile care sunt în curs sau care au fost uh, recent încheiate. Dați-mi voie să subliniez din nou, suntem doar la început, în, în faza redemarării negocierilor. Obiectivul nostru va fi să le încheiem doar când și dacă vom avea de câștigat pe fond. De asemenea, aș dori să spun că după adoptarea tratatului de la Lisabona, Comisia aplică cu strictețe Council and Commission. Principiul pluralității între Comisie și Consiliu. Uh, nu, vorbitorul se scuză între uh, Consiliu și Parlament în legătură cu punerea în comun a informațiilor uh, uh, despre negocierile comerciale. Vă asigur că nu avem doar obligația aceasta, ci și avem și interesul să ducem aceste negocieri într-un mod cât mai transparent și să vă ținem la curent la fiecare stagiu al negocierilor, să informăm în legătură cu negocierile și toți actorii implicați, statele membre, dar și Parlamentul European, desigur. Mulțumesc. Începem dezbaterea pe marginea acestui subiect și propun să începem cu coordonatorii grupurilor politice. Îi dau cuvântul domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru informarea oferită de către Comisia Europeană. Aș dori să încep cu ceea ce s-a spus uh, în final, faptul că aici Comisia va implica Parlamentul pentru că până acum uh, uh, exista opinia că trebuie să fie informată comisia de către consiliu bine, eu aș fi găsit că ar fi fost bine dacă noi am fi fost primii informați că vor fi uh, redeschise negocierile. Noi discutăm de mult timp despre situația fermierilor, despre îmbunătățirea uh, femeilor în agricultură și Consiliul poate să distrugă tot ceea ce discutăm noi pentru că dacă se va încheia cu mercosur un tratat în care va fi exprimată opinia că avem de a face cu una din agriculturile cele mai competitive vreau să știu de ce este atât de competitivă um, agricultura pentru că ea nu respectă niște criterii europene în europa comisia a făcut fermierilor o șicană după alta slăbind în felul acesta competitivitatea agriculturii europene. Și uh, tocmai de aceea se poate vorbi despre uh, o agricultură foarte competitivă în America de Sud. Acolo nu se respectă criteriile noastre de protecție a animalelor în fermele zootehnice și multe alte criterii pe care noi le impunem uh, fermierilor noștri noi uh, am uh, interzis utilizarea în europa unei serii întregi de substanțe care uh, care pot stimula producția agricolă pentru ideea că ar putea să fie cancerigene. Ei bine, atunci Comisia se va îngriji oare de faptul că în Europa vor fi furnizate din afară doar produse care nu conțin acele substanțe dăunătoare și periculoase pentru sănătatea oamenilor? Pentru că dacă noi importăm alimente din acele regiuni în Europa, deși nu se respectă criteriile noastre, um, ajungem într-o situație conflictuală dacă ele, substanțele sunt nocive pentru sănătatea oamenilor, atunci ele nu trebuie să fie importante, iar dacă nu sunt periculoase, atunci de ce le-am interzis în Europa? Nu găsesc nici un fel de cale de mijloc. Eu mănânc de multe ori uh, Uh, carne de vită uh, care a fost crescută în Europa. Iar când constat în Parlamentul European că la cantină mi se oferă carne de vită uh, braziliană, vreau să știu în ce condiții au crescut aceste vite în America de Sud Aș fi de părere că noi cu toții trebuie să ne străduim ca prin Organizația Mondială a Comerțului să se ajungă la reglementări rezonabile și nu să încheiem uh, acorduri bilaterale care sunt în dezavantajul fermierilor noștri. Avem o colegă care a fost recent în Canada și Canada se află pe agenda negocierilor. Canadienii au manifestat interesul uh, de a putea exporta produse agrare în Europa. Dar noi am spus că noi uh, respectăm reglementările uh, în Europa, în timp ce Canada s-a izolat în fața unor asemenea reglementări. Ei bine, pe baza aceasta și unor asemenea atitudini nu putem încheia acorduri bilaterale. Sunt de părere că în clipa de față este absolut greșit să începem aceste negocieri cu Mercosur. Trebuie să încercăm întâi să uh, aplicăm interesele și standardele europene și în aceste regiuni ale lumii și abia atunci să putem încheia acorduri, pentru că altfel totul va fi în dezavantajul agricultorilor noștri. Așa cum arată lucrurile în clipa de față, este o negociere ă, care devine o povară și este îndreptată împotriva agricultorilor noștri și este inacceptabilă. Continuăm dezbaterea. Domnul Capula Santos, doriți să interveniți? Eu... É um debate uh, ă, que nos exige. Uh... Avem de-a face cu o dezbatere care cere o claritate politică, fiindcă trecem printr-o criză a creditelor nemai întâlnită până acum și de asemenea vorbim despre o parte a lumii unde există o mare piață economică și posibilități de producție și asta este foarte important pentru noi, atât din perspectiva exportului, exportul de bunuri, dar și din perspectiva exportului de utilaje. Am uh, văzut reprezentanții ai Comisiei mergând acolo, deci evident că este o regiune foarte importantă pentru variate sectoare europene și e important ca acea piață să ni se deschidă, fiindcă și pentru noi va fi o posibilitate de a exporta produse către ei. Greșeala ar fi dacă prețul pentru această colaborare va fi plătit de sectorul agricol. Deci așa trebuie văzută problema. Trebuie să analizăm toți parametrii de negociere care sunt uh, aduși în discuție în prezent. Deschiderea spațiului deschiderea Mercosurului, care include șase țări eh, de pe continentul american, eh, acord de liber schimb, eh, toate acestea reprezintă o mare oportunitate, o mare deschidere, dar e adevărat că și costurile plătite vor fi destul de mari, mai ales de agricultura europeană. Deci, negocierile trebuie să fie analizate și din perspectiva politică. Acolo trebuie să se rezolve lucrurile și trebuie să ne asigurăm că rezoluția finală este una care oferă un nivel minim de protecție pentru agricultură în Europa. Ați vorbit despre ultima rundă, Comisia ne-a vorbit despre asta. Cunoaștem realitatea cu care ne confruntăm. Nu știu dacă Comisia ne poate da informații suplimentare, poate nu este autorizată în acest sens, dar avem nevoie de mai multe informații în uh, domeniile sensibile. Știm, de exemplu, situația cărnii de vită, de pui, uh, cereale. Acestea sunt uh, sectoare care ar putea să sufere impact, de pe urma impactului cel mai dur al deschiderii către piața de acolo. Deci aici, în aceste sectoare, se va plăti prețul cel mai greu și de aceea spun că e vorba de probleme politice. Și, de asemenea, uh, oamenii trebuie să fie informați cu privire la normele din tratat. Parlamentul European trebuie să se asigure de faptul că ele sunt uh, respectate în mod adecvat, dar pentru asta avem nevoie de informații pe care trebuie să le primim. Cum rămânem cu studiile de impact? Studii de impact efectuate în mod corect oferă niște informații specifice, concrete. Le aveți? Ni le puteți da? Și dacă da, când? Vorbim despre o primă rundă de negocieri din iulie. E important ca până atunci să știm care va fi impactul. Fără îndoială că aveți un studiu de impact relevant și trebuie să ni-l uh, aduceți și nouă la cunoștință. Una dintre condițiile care sunt condițiile specifice pe care le vo- veți uh, pune cu privire la aceste sectoare în cadrul negocierilor? Fără îndoială s-a vorbit despre asta, s-au luat niște hotărâri. Deci procedurile trebuie să evolueze, dar trebuie să avem acum informații. Trebuie să știm ce fel de informații vom primi înainte de a începe negocierile. Care cuvântul în Domnul George Lyon. Uh, thank you. Uh, that... Mulțumesc. Apreciez ocazia de a discuta, de a avea o discuție pe acest subiect extrem de important. Întâi de toate vreau să spun însă că sunt uh, dezamăgit de faptul că nu a venit astăzi aici domnul comisar pentru a participa la această discuție, fiindcă mi-ar fi plăcut să aflu care este poziția domniei sale cu privire la inițierea discuțiilor bilaterale cu țările Mercosur. Deci aș vrea să se noteze acest lucru. În principiu, eu nu mă opun liberalizării schimburilor comerciale cu această regiune, dar nici n-am să stau deoparte să văd cum industria cărnii din Europa este sacrificată pentru interesul uh, comerțului liber. Trebuie să înțelegem foarte clar care este poziția de pe care vor fi pornite negocierile și mă alături în mod ferm intervenției colegului meu uh, anterior, care a intervenit anterior această comisie trebuie să înțeleagă care este poziția de negociere a Comisiei Europene, care este gama de subiecte de negociere în ceea ce privește tarif, um, barierele tarifare, nivelul de liberalizare și impactul asupra fiecăruia dintre sectoare. Dacă nu vom avea acele informații, vom uh, încerca să facem niște estimări neinformate din, în ceea ce privește impactul asupra agriculturii europene și impactul asupra PAC fiindcă aceste negocieri pot avea un efect foarte mare asupra diferitelor sectoare europene și um, pot să um, schimbe lucrurile în ceea ce privește viitorul PAC după 2013. Deci, vreau să mă alătur colegului meu și să spun că trebuie să înțelegem clar care este poziția de negociere a Comisiei. Vrem să vedem un studiu de impact care să ia în considerare mai multe scenarii um, care să reflecte posibilele mm, dezodăminte ale negocierilor și vrem să știm care sunt sectoarele care vor suferi cel mai mult. Vorbim despre desemnarea produselor sensibile. Aș vrea să știu despre ce e vorba, care va fi impactul impactul și să se cuantifice efectele um, la nivelul acestei desemnări specifice. Sper că reprezentanții comisiei aud și vor transmite mai departe uh, părerile noastre, avem nevoie de informații concrete și trebuie să auzim direct de la comisar care este poziția sa și cum va promova uh, lucrurile și care va fi uh, impactul uh, înțelegerilor încheiate. Continuare, domnul Hausling. Vă rog. Ia... Pot să mă raliez cerințelor formulate de către antevorbitori. Trebuie să spun înainte de toate că politica de informare a Comisiei mi se pare cel puțin nefericită. Că această discuție, practic, nu a luat naștere voluntar a fost o cerință din partea comisiei noastre să vorbim astăzi despre acest subiect. Iar în ce privește subiectul reformei agrare, am vorbit despre drepturile pe care dorim să le creăm agricultorilor. Ei bine, prin uh, actuala decizie a Comisiei, cred că lucrurile se pun din nou sub semnul întrebării uh, și trebuie să uh, hotărâm noi în ce uh, măsură dorim să modificăm uh, politica noastră. Mă tem că din rezultatele negocierilor cu statele mercosur uh, politica agrară va fi neglijată în cadrul unei politici de liber schimb și din păcate, nu standardele statelor Mercosur pentru produsele agrare vor crește, ci din eh, standardele europene în domeniul agriculturii vor fi șubrezite. Iar asta nu poate fi un obiectiv al politicii agrare comune. Noi ne dorim o agricultură calitativ înaltă și dorim să impunem standardele noastre pe plan mondial și ele să fie baza negocierilor. Mă tem că, dacă ținem seama de afirmațiile domnului Barroso în acest domeniu, el privește agricultura mai degrabă ca pe un fel de piedică uh, Um, în a implementa interesele industriei și asta s-a văzut și în mandatul anterior și eu în calitate de membru al Comisiei Agri cred că trebuie să susțin să ne luptăm pentru interesele noastre, să se țină seama de ele în domeniul agricol. Aș vrea să știu care sunt domeniile sensibile și ce înțelege Comisia prin această sintagmă și dacă uh, ar putea să uh, accepte un acces calificat al produselor agricole. Nu este vorba doar de uh, carne, de vită, este vorba despre furnizarea de tot felul de proteine pe piața europeană. Și cred că primul lucru pe care am putea să-l cerem ar fi, și aici sunt de acord cu Capula Santos, să avem o analiză de impact efectuată de către Comisie și ca cel puțin informal să știm ce se negociază. Nu este simplu, dar atâta timp cât avem un drept de codecizie, acest drept trebuie să ne-l exercităm în cunoștință de cauză și nu doar să binecuvântăm tot ceea ce au negociat ceilalți. Au cuvântul în continuare domnului Nicholson. Vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc uh, reprezentantului comisiei care ni s-a alăturat în această dupămasă și ne-a explicat niște lucruri pe care le-am citit în ziare. Am să revin la asta. E foarte curajos că a venit aici. Nu m-am gândit niciodată că va reveni comisia și ne va spune ce ne-au spus deja. Îmi pare rău, dar sunt deja de mult timp aici și uh, știu cum vine comisia în această comisie și ne spune uh, Eh, cum merg toate lucrurile bine în țările Mercosur din punct de vedere al exportului de carne de vită și așa mai departe. Cunosc acest argument al cărnii de vită braziliene. Ne-au spus că vorbim prostii, că nu știm ce vorbim și când am mers acolo, am văzut cum stau lucrurile și ei au trebuit să-și retragă cuvintele. Și astăzi am senzația că lucrurile se repetă. Comisia se pare că n-a înțeles mesajul și vreau să l mai transmit încă o dată foarte clar. Și dați-mi voie să-l articulez exact. Nu puteți importa în Uniunea Europeană carne de vită, de porc, de pui și niciun fel de alte produse care nu îndeplinesc aceleași standarde ca cele care trebuie respectate de fermierii noștri în Uniunea Europeană. Și uh, asta e clar. Nu puteți să legați mâinile fermierilor europeni cu toate reglementările și standardele și apoi să umpleți supermarketurile din Europa cu alimente ieftine care nu îndeplinesc aceleși standarde. Credeți că aș putea să exprim această idee mai clar de atât? Am văzut acolo în acele țări că nu se îndeplinesc standardele. Cred că decizia de a redeschide aceste discuții a fost una foarte proastă și cred că cineva undeva s-a vândut. Nu știu cine, dar fără îndoială vom afla pe termen lung uh, cine e acea persoană. Cred că există un mare pericol prin redeschiderea acestor discuții. Uh, și anume probleme legate de negocierile din cadrul OMC, probleme care vor arăta că decizia nu e una bună pe termen lung. Și trebuie să vă întreb direct și deschis, credeți că dacă luați în considerare impactul politic, economic și social al concesiilor în agricultură, credeți că așa trebuie să procedăm? Și ceea ce a spus Louis și majoritatea este corect. Avem de-a face cu o problemă politică și uh, trebuie să o identificăm, comisia noastră trebuie să fie consultată, trebuie să-i se spună ce se va întâmpla și cum vom aborda acest subiect uh, specific pe viitor. Și dați-mi voie să transmit uh, acest mesaj comisiei, domnului Barroso direct, fiindcă atunci când domnul Cioloș vine mâine aici, o să-l întreb de ce nu a venit și astăzi și care sunt intențiile sale în ceea ce privește Mercosur. Dar puteți transmite mesajul acesta și să le spuneți că în ceea ce privește procedura de codecizie, Comisia uh, a avut unul dintre cele mai proaste începuturi, fiindcă am așteptat de fiecare dată să văd ceva și eu mă voi răzbuna, uh, fiindcă nu s-a întâmplat nimic, fiindcă ați condus agricultura europeană către distrugere.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 But it's a, it's a problem that there isn't a possibility to speak in Greek. Uh, așa cum am anunțat la începutul ședinței, uh, interpretarea în limba greacă nu este disponibilă astăzi. Yeah, you know that Greek is Limba greacă este una dintre limbile oficiale și trebuie să respectăm acest lucru. Mulțumesc. Auf Deutsch sprechen, ja. Äh, bekanntlich, wie bekannt... Äh, Voi vorbi în germană. După cum se știe, negocierile cu statele ADN și cu statele din America Centrală au fost încheiate. Și acum vorbim despre redeschiderea negocierilor cu statele Mercosur. Subliniez mai ales cazurile de transparență și consultare cu Parlamentul European. În același timp, și reprezentarea intereselor agricole europene și apărarea lor în cadrul acestor negocieri. Sunt îngrijorat de cele două acorduri încheiate legate de zahăr, orez, legume și fructe, ulei și vin. De asemenea, de trasabilitate geografică, indicarea uh, provenienței geografice. Și aș vrea să întreb Comisia dacă există o clauză de protecție în legătură cu în cadrul acestor acorduri cu Mercosur asupra cărei au insistat câteva state membre. Dumneavoastră, stimate domnule reprezentant al Comisiei, ați spus că uh, statele Mercosur uh, fac uh, oferte privind investițiile, achizițiile publice, dar întotdeauna ne confruntăm cu aceleași probleme. Comisarul Mandelson, doamna comisar Ashton, comisarul de Gucht fac oferte în defavoarea agriculturii europene. Și acestea sunt oferte care dezavantajează, dezavantajează. Asemenea situație am avut și în cadrul negocierilor de la runda Doha, iar uh, Comisia, în calitate de garant al interesului european, trebuie să apere interesul european și în domeniul agriculturii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Papa Papastamkos. Cuvântul în continuare, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu comisiei, fiindcă căutam informații pe acest subiect și mi-a fost foarte greu să găsesc. Am un răspuns uh, scurt din partea directorul general al Comisiei la solicitarea mea de documente, fiindcă asta este necesar pentru noi. Și mi se spune că vom avea această conversație astăzi, dar cred că e nevoie de mai mult decât ni s-a oferit aici. Avem nevoie de documente scrise cu privire la mandatul în cadrul negocierilor. De asemenea, trebuie să știm că s-a încheiat deja un acord cu America Centrală și în acel acord există uh, o convenție, să păstrăm uh, să se permită importul de uh, carcase de carne de vită de 10.000 de tone și am nevoie de acel document din partea Comisiei de fapt l-am primit săptămâna aceasta, mi se spune că există o sesiune de informații specifice care va lua loc mâine, va avea loc mâine, nu știu unde, aș vrea să știu unde, deci trebuie să abordăm aceste subiecte. Una a acordului deja încheiat și apoi uh, acordul acesta care este în curs de perfectare. Preocupările legate de agricultură sunt întemeiate mi se pare că avem de-a face cu o vânzare ieftină a agriculturii europene și vrem să știm totuși care este prețul pe care este pregătită Comisia să-l accepte. Și totul se întâmplă în mijlocul negocierilor referitoare la PAC. E foarte serios. S-a menționat aici chestiunea standardelor de producție și nu sunt deloc sigură că aceste lucruri vor fi parte a discuțiilor care vor fi redeschise. Și nici nu cred că Comisia poate să mă liniștească în acest sens, fiindcă avem tutunul din Brazilia și uh, cred că această situație se va repeta. În ceea ce privește studiile de impact și impactul asupra agriculturii. Înțeleg că există astfel de studii detaliate de impact la comisie și există o cifră concretă legată de prețul pentru agricultură. E vorba de câteva miliarde și noi, ca de membrii acestui parlament, trebuie să vedem acele documente. Înțeleg că în comisie, sau mă gândesc că în comisie au fost niște discuții legate de nevoia de a deschide sau nu aceste negocieri și evident rezultatul a fost că da. Deci trebuie să primim documentele cuvintele de la comisie, acest schimb verbal de opinii nu este suficient. E totuși o chestiune foarte importantă și vrem să primim aceste informații mâine, înainte de întâlnire și de asemenea trebuie să aflăm detalii și cu privire la acordul cu America Centrală. Când am aflat prima dată de uh, redeschiderea acestor negocieri, am depus o întrebare orală uh, mi-ar fi plăcut să se întâmple asta la ultima sesiune din mai, o, în orice caz am să o redepun pentru sesiunea din iunie și vreau să-i loc pe colegi să mă sprijin astfel încât vocea agriculturii să se audă în plenara Parlamentului și să putem discuta acest lucru deschis pe baza informațiilor pe care le dorim astfel încât Parlamentul, în calitatea sa de instituție europeană, să poată lua decizia corectă Colegii au abordat subiectul acesta în termen foarte grav și întrebarea este, uh, încercăm să-i prostim pe fermierii noștri, să-i înșelăm? Eu nu vreau să fiu parte a unui astfel de proces. Uh, îi uh, vindem prea ieftin? Ce impact va avea impact importul de carne din aceste țări asupra consumatorilor noștri. E o discuție foarte importantă. Vă rog să mă sprijiniți pentru o întrebare orală și aștept să primesc documentele scrise din partea Comisiei până mâine. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Din păcate, mai mulți uh, colegi înscriși la cuvânt decât timp disponibil, motiv pentru care sunt nevoit să vă rog uh, să Păstrați un tip rezonabil de, al intervențiilor. Are cuvântul doamna Erans Garcia. Sí, gracias. Brevemente, la política informativa que está... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, politica informativă cu, cu Mercosur e similar uh, cu ce a făcut uh, Comisia cu acordul cu Marocul, de exemplu. Deci doar în ultimul moment suntem puși noi la curent cu ce se întâmplă. În rest nu știm nimic. Deci din punct de vedere politic, cum a spus colegul nostru, e imposibil să, să avem informații certe cu privire la acest acord uh, dacă se referă la bunuri industriale, servicii. Deci totdeauna dacă e vorba de produse de uh, prima, de calitatea întâi, atunci trebuie să ne asigurăm că și în cazul produselor agricole sunt aceste produse sunt de primă calitate, pentru că dacă nu vom avea doar de pierdut. Și apoi trebuie să rezolvăm problemele, de exemplu, problemele care au apărut uh, în uh, problema cu carnea, de, carnea braziliană de vită au fost descoperite o serie de neregularități acolo și trebuie să vedem dacă se va acționa uh, în direcția unei soluționări a acestei probleme, pentru ca nu, să, să nu ne se pune pe masă um, carne netrasabilă. Și apoi, există standarde și reguli uh, europene foarte, uh, foarte stricte Uh, în domeniul uh, viticol, vitivinicol, de exemplu, și există, uh, de exemplu, vinul Rioja, care este afectat, pentru că, de exemplu, numai săptămâna trecută am putut... Am văzut o contrafacere sau în Argentina se... O quesos. Mulțumesc. Are cuvântul Cristof Beșu. Très rapidement, un chiffre. Foarte rapid. Noi importăm 19 miliarde de euro de produse agricole provenite de la Mercosur și exportăm doar în valoare de 1 miliard. Le Mercosur, alors même que théoriquement... Negociem cu Mercosurul, deși negocierile ar, trebui să, ar fi trebuit să, se aibă, să aibă loc doar după un acord la runda Doha. Deci facem și negocieri uh, suplimentare, și negocieri la Mercosur și la Doha. Apoi, o problemă strategică. Deci ce părere să aibă agricultorii noștri de toate astea dacă deschiderea concurenței înseamnă să nu respectăm uh, regulile de mediu și regulile sociale, și dacă permitem o astfel de negociere care să nu țină cont de normele noastre, înseamnă că vom fi responsabili de distrugerea agricultorii noștri, pentru că de fiecare dată când ameliorăm bunăstarea animală și uh, uh, facem reguli mai severe, devenim mai puțin competitivi. Și apoi este și o problemă financiară, și aici mă adresez direct președintelui Comisiei, când domnul Barozo, în ziua în care a dat comunicatul de presă de redeschiderea negocierilor și a anunțat în comunicat că vom avea măsuri specifice prin care să soluționăm eventualul impact negativ asupra, de exemplu, agriculturii. Îl întreb, cu ce bani va face asta? Să mai examinăm o raportul domnului Lyon sau uh, total, întregul buget al PAC va fi alocat uh, pentru a deschide din ce în ce mai mult piețele noastre? că atunci vom face, nu vom face decât să uh, uh, alocăm bani pentru com, în compensație pentru degradarea uh, agricultorii. Alors, des... Repet, je pense que... Mulțumesc, se pare că istoria se repetă. Și cred că astăzi iată, logica prezentată nouă aici este una care ne poate lăsa perplexi. E clar că astăzi, după ce s-a văzut la nivelul OM, OMC-ului, în care Europa a abandonat discuțiile înainte ca ele să, începe, să înceapă, ultima dată în 2003, în cadrul acordurilor bilaterale s-a întâmplat exact același lucru și totdeauna agricultura e monedă de schimb și e variabilă care se poate ajusta. Deci avem o problemă politică, și anume că de fiecare dată agricultura e sacrificată, lucru spus adineaori foarte simplu de reprezentantul Comisiei, e important să ne putem exporta serviciile, întreprinderile și de fiecare dată sistematică agricultura e cea care reprezintă curat de transmisie. Astăzi cred că lucrurile sunt clare. De ce avem nevoie să importăm uh, carne de vită suplimentară? în măsura în care propria, propria noastră piață este îndestulată. Nu e o necesitate economică astăzi. Deci haideți să nu mai negociem lucruri care, până la urmă, vor avea ca rezultat eliminarea unui număr de agricultori. Apoi, s-a spus aici, uh, la ce folosește un raport uh, privind independența proteinei vegetale dacă în același timp trebuie să sporim uh, importul de soia. Deci ne aflăm într-un sistem aberant și în legătură cu zahărul, deja s-a făcut o excrocherie în acordul cu America Centrală. Când vedem că o țară cum este Peru, astăzi va beneficia de, a, uh, de o posibilitate de a, ex, de a exporta zahăr când știm că nu produce nici măcar un kilogram de zahăr. Iată la ce situație ajungem. Autorizăm niște țări să exporte produse de, pe care nu le produc Eh, este vorba și despre zahăr, de soia, de carnea de vită. Avem asemenea întreprinderi și nu, nu țăranii, micii țărani sunt cei care exportă, ci marile grupuri multinaționale pe care le cunoaștem, aș putea să dau nume, dar nu o fac, Cadi, de exemplu, dacă doriți, din Franța. E vorba doar de dorință de dominare și astăzi eh, președintele eh, Europei are nu face decât să uh, uh, facă pe plac acestor multinaționale în cadrul acestor negocieri. Ni se cere uh, printr-o scrisoare să semnăm și să votăm uh, în uh, uh Parlamentul European acordul OMC asupra bananei și ni se, cere, ni se cere să ne dăm părere aici la Parlament în legătură cu nego- negocierile pentru banane. Eu cred că dacă continuăm așa, voi uh, solicita tuturor grupurilor parlamentare să refuze acordul cu Comisia în ce privește bananele și dacă e necesar, voi face cum a cerut domnul Cristof Beșu, pentru că eu uh, pot să trec și la alte acțiuni uh, decât dialogul constructiv. Are cuvântul în continuare domnul Gladfelder. Köszönöm szépen a biztosi kollégium döntése nem csak ki Colegiul Comisarilor a luat o decizie care mă surprinde, o decizie scandaloasă, aș spune. Comisarii europeni nu au ținut cont de opinia membrilor Parlamentului European. și uh, de situația noilor state membre. Mandatul pe care uh, încearcă sau doresc speră să-l utilizeze uh, provine din anul 1999, dar uh, s-au schimbat multe în ultimii 11 ani, iată sunt 11 noi state membre, deci nu mai sunt, nu mai sunt 15 state membre, ci 27, sunt 100 de milioane de noi uh, cetățeni ai Uniunii Europene iar aceștia ar fi cei mai afectați de încheierea unui asemenea acord cu țările Mercosur. Viețile și opiniile lor au fost uh, complet trecute cu vederea. Nu s-a efectuat uh, niciun fel de studiu. Parlamentul a fost lăsat complet pe din afară, la fel ca și noile state membre, uh, înainte de luarea unei decizii și uh, aș avertiza Comisia să nu fiți surprinși atunci când veți vedea că statele membre refuză un acord uh, de acest gen. Pe, pe baza acestui mandat pe care îl are Comisia. Și o a doua remarcă, în ultimele luni și ani am putut vedea că dacă piața a permis o, o producție sperită în America Latină, și dacă au crescut prețurile la zahăr sau la carne de vită, atunci o, trebuie să ținem cont și de faptul că o producție, mai, mai, o producție sporită înseamnă și o distrugere sporită a uh, junglei ecuatoriale. Și în spatele fiecarei, uh, fiecărui loc de muncă pierdut în Uniunea Europeană se află hectare și acri de uh, uh, copaci doborâți în America Latină. De aceea Comisia trebuie să oprească negocierile, Consiliul ar trebui să emită un nou mandat, țin, uh, ținând cont de poziția noilor state membre și de interesele și aspectele ecologice și biologice ale acestei chestiuni și, după cum a spus prietenul meu Albert, trebuie să insistăm uh, să respectăm standardele europene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 e vorba de o greșeală politică uriașă comisă de uh, domnul Barroso și de comisie. În, la Consiliu, 20 de state membre s-au opus, se opun redeschiderii negocierilor și n-am auzit nici unul din colegii mei care să fi fost în favoarea redeschiderii negocierilor. Ne asumăm un risc foarte mare față de agricultura europeană. Noi nu știm exact care este mandatul pentru negocieri Doamna McGuinness are perfectă dreptate. Ne, ne aflăm în fața faptului împlinit. Parlamentul European nu a fost consultat când s-a luat decizia și asta încalcă spiritul tratatului de la Lisabona. Parlamentul European nu va accepta uh, niciodată un astfel de acord și sunt total de, de acord cu cei care au spus că e nevoie de un nou mandat pentru Comisie care să țină cont de standardele uh, sanitare, de mediu și de muncă europene și dacă a strădat agricultura europeană la nivelul negocierilor OMC, nu puteți să o faceți din nou la negocierile cu Mercosur, pentru că Comisia, cel puțin Comisia și Parlamentul nu o, va, nu o vor permite niciodată. Are cuvântul în continuare doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Recent am participat la o expoziție agricolă din Irlanda de Nord am uh, discutat cu fermierii care erau foarte nervoși în legătură cu aceste negocieri. Erau foarte nemulțumiți și cred că singura consolare din această ședință de azi e că pot să le spun că Parlamentul și Comisia noastră sunt și ei uh, îngrijorați și mâniați de redeschiderea uh, negocierilor lor. Irlanda de Nord exportă produse agricole de înaltă calitate și produse uh, ex- cu respectul uh, uh, regulamentelor UE. Fermierii din Lada de Nord care produc carne de porc, de vită, de pui, sunt îngrijorați că nu se vor respecta aceste, acele cerințe pentru țările terțe, țările Mercosur, care vor accesul pe piața europeană mulți agricultori cred că Comisia a intrat în aceste negocieri dor, dorind să deschidă oportunități comerciale, dar fiind pregătită să sacrifice agricultura și agricultorii din Irlanda de Nord și din restul Europei. Ce înseamnă asta inclusiv din legătură, din punct de vedere al securității alimentare? Dacă vom fi uh, confruntați cu un flux uh, masiv de uh, importuri din America Latină. Aș dori, uh, domnul reprezentant al Comisiei, să dea dovadă de o completă transparență pe durata negocierilor și mă întreb dacă ne puteți spune ce se întâmplă cu evaluările de impact acestea vor ține cont de regulile și metodele de producție pe care trebuie să le respecte fermierii noștri? Pentru că din discuțiile de astăzi se pare că Comisia uh, se, va, se află într-o situație, într-o poziție opusă față de cea a Parlamentului și Consiliului. Nu trebuie să intrăm în conflict cu, parla- cu, cu, mă, cu, mă scuzați, cu agricultorii europeni și solicit comisia, comisiei să înceapă să coopereze cu noi, să conlucreze cu noi și să ne spună exact motivele pentru redeschiderea negocierilor și să ne spună exact ce speră ei că ar avea de câștigat pentru uh, agricultorii europeni, pentru că noi nu, noi nu ne vom sacrifica agricultura pentru niște importuri de uh, uh alimente din țările sud-americane. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Harkin. Harkin. Excuse me, I was just whispering. Mă scuzați, dar vorbeam cu colegul meu scoțian. Îi șopteam ceva la ureche. Oh dear, I'm all embarrassed now. Da, iată, m-am, iată, m-am și rușinat. Oricum, comisia ne a spus, ne-a spus ne-a spus că a redeschis, a redeschis negocierile, dar uh, au ținut cont de descoperirile, de indicațiile negative din partea Consiliului, pentru că 20 de state membre se opun și ni s-a spus de asemenea că acum au o poziție mai bună la negocieri decât în 2004, dar între timp noi am instituit uh, restricții uh, severe față de, pentru accesul uh, de carne de vită braziliană și acum 3-4 săptămâni, comisarul Dali ne-a asigurat că orice import de carne de vită braziliană va trebui să respecte standardele uh, uh, de sănătate. Oare Consiliul vorbește cu Comisia? De asemenea, ni s-au prezentat declarații foarte generoase aici, însă nicio informație precisă. Și sunt de acord cu cei care au spus că noi facem toate acestea în contextul revizuirii politicii agricole comune. Noi aici încercăm să obținem un echilibru și iată că mm, vine un adevărat cutremur prin redeschiderea negocierilor. Acum vom cere uh, agricultorilor noștri să uh, ne furnizeze în continuare produse, dar Comisia ne spune în, acela, în același timp că agricultura este mai competitivă sau, ca să spunem pe bune, e mai uh, uh, uh ieftină. Sigur, știm ce se întâmplă în Mercosur. Defrișări, standarde de muncă, de protecția muncii reduse, etc. Dar se pare că nu contează aceste lucruri. Uh, Iată, discutăm o oră despre faptul că nu sunt destule femei în agricultură, dar numărul lor se va împuțina dacă aceste negocieri uh, se uh, vor fi duse la bun sfârșit. Am vorbit cu comisarul săptămâna trecută, am evocat aceste aspecte și ce mi-a spus că nu Domnul comisar de Hucht a spus că nu este, nu ține de competența lui, că ține de competența Comisarului pentru Agricultură. Eu vreau să știu când va veni comisarul Cioloș să ne spună cum dorește să apere agricultura europeană. Sunt de acord cu doamna McGuinness. Agricultura se pare că este doar un obstacol pentru comisia asta și vreau să știu ce preț, care va fi prețul real de plătit pentru acordul acesta cu Mercosur. Pato, vă rog. Gracias, señor presidente. Eu comparto la intervenție de los colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei și cu domnul Bove, care ne spune că istoria se repetă și că trebuie să ne uh, vorbim uh, despre acordul pentru acel uh, sprijinul pentru acel acord. La istoria de... es como una película. Referitor la banane. Însă, tot ceea ce vedem aici este un film uh, polițist, dar cu același final. Nu cunoaștem uh, condițiile, negocierile se fac în mare secret. Uh, știm că acest lucru se întâmplă și cu acordurile în vigoare. Acordul din Maroca de a fost denunțat Olaf, comisia a răspuns că nu știe nimic, suntem foarte atenți și totuși nu se întâmplă nimic sau se întâmplă același lucru la nesfârșit. Și știm cu toții uh, ce se va întâmpla. Maroco, Mercosur, Columbia și Peru. Putem spune că nu știm ce se va întâmpla, dar finalul va fi același. Agricultura va fi cea care va plăti costurile Există acorduri um, care au de suferit în domeniul bananelor, cărnii de vită și așa mai departe. Dar, uh, la final, agricultura este cea care suferă. Și asta e greșit um, dacă ei um, merg mai departe fără să igno- ignorăm Parlamentul. Noi nu suntem dușmanii nimănui atâta vreme cât nu ni se ascund informații. Noi suntem pregătiți să contribuim la activitatea Consiliului și Comisiei. Aceasta am încheiat uh, lista uh, oratorilor și am să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate. Vă rog. Thank you very much for, uh... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, comentarii și sugestii referitoare la negocierile cu Mercosur. Întâi de toate, aș dori să fac câteva clarificări în ceea ce privește procesul propriu-zis, fiindcă cred că lucrurile vor fi mult mai clare dacă explicăm exact unde ne situăm în acest proces de negociere. Întâi de toate, vreau să subliniez că avem un mandat de negociere care a fost stabilit în 99. În 2004, Negocierile au fost suspendate datorită lipsei unui acord între părți. Și acum singura hotărâre care a fost luată de către colegiu este să se redeschidă negocierile. Aceasta este poziția curentă. La finele lui iunie, începutul lui iulie, va avea loc o primă întâlnire între negociatori pentru a discuta uh, procesul propriu-zis și modul în care se va negocia și de asemenea pentru a discuta ordinea de zi pentru următoarea întâlnire. Deci nu am avut încă discuții cu partenerii Mercosur pe fond. Au avut loc doar niște discuții preliminare de care vă voi spune și care au avut rolul de a evalua uh, posibilitatea redeschiderii negocierilor. Pentru a începe negocierile oficiale, trebuie să se pregătească o ofertă de acces pe piață pentru agricultură și pentru alte sectoare acoperite de negocieri, fiindcă aceste negocieri sunt un proces foarte complex care nu acoperă doar produsele agricole, ci și cele neagricole, acoperă investiții, servicii, și de asemenea acoperă chestiunile referitoare la SPS, la care sunt responsabilitatea Sanco și care uh, sunt foarte importante pentru DigiAgri. Aceste negocieri se regăsesc pe site-ul uh, nostru și sunt coordonate de Digi3. Direcția Generală de Agricultură este responsabilă însă pentru aspectele legate de, de agricultură în negocieri, inclusiv cele legate de indicațiile geografice. Acum, deci, se lucrează la pregătirea acestei oferte de piață, inclusiv um, oferta de acces pe piață pentru agricultură când această ofertă de acces pe piață uh, va fi, când vor fi schimbate aceste oferte, nu se știe încă. Dar am spus deja că, conform tratatului de la Lisabona, nu este obligația noastră să informăm membrii Parlamentului European în fiecare etapă a negocierii. Deci nu a fost doar obligația noastră, ci și în interesul nostru. Și practica actuală este ca înainte de a prezenta această ofertă de acces pe piață, cu detalii legate de linii tarifare, să aducem această ofertă în fața Comisiei pentru Politici Comerciale, unde sunt reprezentate toate statele membre la nivelul Consiliului și, de asemenea, să oferim aceleași informații și Parlamentului. Vreau să subliniez faptul că pentru acordurile de liber schimb comercial, de regulă, se furnizează informații Comisiei INTA, dar și Comisia Agri este informată cu privire la negocieri. Deci se fac eforturi din partea Comisiei pentru a uh, trata afecta în mod egal statele membre și Parlamentul European și vreau să vă spun că este și în interesul nostru să ducem acest, să derulăm acest proces în mod transparent. Deci, fără îndoială, înainte de a transmite această ofertă de acces pe piață partenerilor Mercosur, toate documentele în detaliu vor fi prezentate și Parlamentului European. Însă, este dificil să spunem care va fi data exactă a acestui schimb de oferte și când va fi uh, transmis documentul Parlamentului. Suntem conștienți uh, de faptul că această chestiune este una foarte sensibilă, mai ales în domeniul agricol și vreau să subliniez datorită faptului că s-au pus multe întrebări referitoare la acel studiu de impact. Vreau să subliniez, deci, că au fost făcute mai multe analize de către instituții la solicitarea Comisiei de a efectua un studiu detaliat de impact care să acopere toate sectoarele, nu doar cel agricol, și acest studiu de imponibil public numele studiului este Studiu de impact al sustenabilității pentru negocierile Mercosur, care a fost efectuat la solicitarea Comisiei în 1999. De deci acest studiu este 2009, se corectează vorbitorul, îmi cer scuze. Deci nu 99, ci 2009. Deci studiul a fost publicat în 2009 și este disponibil public. La momentul respectiv, sigur, însă nu aveam uh, cadrul exact pentru negocieri și chiar și acum încă se mai lucrează la scenariul pe care se vor derula negocierile. Vor mai fi făcute și alte studii, se efectuează studii sectoriale care sunt uh, derulate de mai multe grupuri analitice și de asemenea, statele membre au fost informate că noul studiu de impact va fi derulat la solicitarea Comisiei în curând. Încă n-am ajuns acolo și prima sesiune care se va derula la finele acestei luni în Buenos Aires nu va fi sesiunea în care va interveni în discuție um, subiectul acesta al produselor, mai ales al celor sensibile. Aș dori de asemenea să menționez întrebările referitoare la standardele care trebuie respectate de produsele importate. S-au făcut multe comentarii în acest sens. Întâi de toate este important să spunem că în cadrul negocierilor legate de acordul de liber schimb cu Mercosur, ne vom axa pe aceste standarde de siguranță și protecție. Și colegii de la uh, uh, Digi Sanco vor participa la aceste negocieri. Vreau de asemenea să spun, mai ales în ceea ce privește carnea de vită și produsele din carne de vită, că uh, este cunoscută sensibilitatea pe acest subiect, uh, mai ales în ceea ce privește trasabilitatea. Deci, trasabilitatea este un subiect uh, avut în vedere. Vreau de asemenea să menționez aspectele legate de standardele uh, din domeniul comerțului internațional. Trebuie să respectăm standardele stabilite în cadrul uh, acordului SPS la nivelul OMC. Deci chestiunile acestea sunt cunoscute de către comisie chiar foarte bine și li se acordă o mare atenție. Și acum, ca să mă reîntorc la procese, dat fiind că s-a spus aici că negocierile se derulează în secret. Acordul Mercosur a fost menționat printre aceste negocieri în secret. Și de asemenea acordul Maroc. Cu privire la acest acord, aș vrea să vă spun că acordul s-a încheiat la nivelul negociatorilor în decembrie 2009 și textul acordului cu toate informațiile detaliate și cu toate liniile tarifare a fost transmis Parlamentului European conform uh, normelor uh, și regulilor care rezultă din tratatul de la Lisabona. Deci nu există nici un secret în aceste negocieri, dar evident e imposibil să furnizăm informații și mai detaliate, fiindcă aceste informații nu există la faza respectivă. Noi acum ne aflăm în faza incipientă de pregătire a negocierilor. Deci nu e vorba de niciun secret, și e interesul tuturor părților să avem și Parlamentul implicat, fiindcă la finele acestui proces trebuie să ajungem la un consens pentru încheierea acordului. Deci e normal că încă de la început dorim să informăm Parlamentul cât mai detaliat cu putință și Parlamentul și statele membre și Consiliul, sigur. Am spus deja că la nivelul Parlamentului European avem doi parteneri, Comisia INTA și Comisia Agri. Și vreau să vă spun că unele dintre informații care au legătură cu acordul de liber schimb uh, sunt dirijate direct către Comisia INTA, fiindcă ea este uh, principala comisie relevantă pe acest subiect, dar știm că și membrii Comisiei Agri din Parlament sunt foarte interesați de detaliile acestei negocieri și de aceea vă informăm cu privire la evoluția lucrurilor și orice solicitare vine din partea dumneavoastră, noi o vom primi cu deschidere și vom veni și vă vom da informații. Dar, cum am spus, deocamdată nu există ofertă de acces pe piață, nu s-au stabilit nici măcar modalitățile de negociere. Deci nimic nu e bătut în cuie, cum s-a spus aici. Încă suntem înaintea primei sesiuni care în mare va fi o sesiune în care se discută procesele, forma, nu fondul chestiunii. Au fost și o serie de comentarii referitoare la chestiuni specifice, cum ar fi indicațiile geografice protejate. Am menționat deja că protecția indicațiilor geografice europene este unul dintre cele mai importante interese europene în aceste negocieri și, evident, acest subiect va fi abordat și va fi discutat, dar în această fază e prea devreme să ne pronunțăm care va fi rezultatul. Însă interesul nostru este să se asigure cel mai mare grad de protecție pentru băuturi spiritoase și vinuri, dar și pentru produse alimentare europene cu, în acordul cu Mercosur. În ceea ce privește informațiile referitoare la negocierile cu America Centrală, mâine va avea loc o discuție referitoare la America Centrală, discuție care a fost solicitată să se deruleze în Comisia INTA și am înțeles că informațiile detaliate vor fi prezentate în acea comisie, în cadrul întâlnirii Comisiei INTA. Negocierile acestea, cum am spus, au încheiat la nivel de negociatori și uh, se vor uh, furniza informații detaliate pe acest subiect. De asemenea, s-a pus o întrebare referitoare la mm, măsurile de protecție privind Argentina. Ne-am implicat în acest subiect cu colegii noștri de la DigiTrade și, de asemenea, monitorizăm această problemă foarte atent și dacă apar probleme, le vom discuta la cel mai înalt nivel de îndată. Și ultimul comentariu referitor la tratarea produselor sensibile fiindcă o mare parte a discuției s-a referit la astfel de produse sensibile. Și în 2004 deja era clar că un număr mare de interese uh, ale țărilor Mercosur inter- ofensive sunt uh, interese defensive ale țărilor europene, fiindcă interesele lor ofensive se refereau la produse sensibile, carne de vită, de porc, uh, de pui și alte produse. Și, din acel motiv, încă de la început, poziția Comisiei a fost să se limiteze liberalizarea doar la deschiderea acestor cote preferențiale și volumul acestor cote va fi stabilit în cadrul discuțiilor de care vă spuneam S-a menționat aici și interdependența dintre uh, negocierile DDA și Mercosur. Suntem conștienți de faptul că există o strânsă legătură și de aceea au fost făcute anumite concesii în 2004, fiindcă doar atunci am avut schimbul de oferte. Și unele dintre aceste uh, concesii, aceste cote, erau condiționate de rezultatul negocierilor din runda Doha pentru a evita situația în care vom plăti de două ori. Și cred că acum situația trebuie să fie analizată și mai departe, printr-o analiză corespunzătoare și, evident, această abordare va fi menținută și pentru alte produse sensibile. Dar uh,